de pe ordinea de zi și vă mulțumesc pentru contribuție. Excelență, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Cei care vom participa la Buenos Aires la G20, forumul parlamentar, așteptăm cu nerăbdare acest eveniment. Putem trece mai departe pentru că timpul ne presează. Deci, imediat începem punctul 11 schimb de opinii cu privire la relațiile comerciale dintre UE și Republica Africa de Sud. Urez bun venit reprezentanților ambasadei Republicii Africa de Sud, Ambasadorul este aici, excelența sa, domnul Basosancu. Îmi cer scuze dacă v-am uh, pocit numele. Mă puteți corecta mai târziu dacă așa a fost. O delegație ad hoc cu șapte membri de la INTA va merge în Africa de Sud la sfârșitul lui octombrie pentru a evalua implementarea uh, Uh, acordul nostru de parteneriat și cooperare, care este în vigoare și implementat de 2 ani de zile deja și dorim să discutăm uh, despre relațiile comerciale bilaterale UE-Africa de Sud în cadrul acelei misiuni. A trecut ceva vreme de când am avut o dezbatere în comisie. Prin urmare, e momentul. Trebuie, la început, uh, dau cuvântul celor de la DigiTrade doamna Ascola, Deputy Head of Unit, șef de unitate adjunct, pentru a ne oferi o vedere de ansamblu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mulțumesc pentru această oportunitate. Rații comerciale dintre UE și Africa trec printr-o perioadă mai tumultoasă. Încep prin a vă oferi o vedere de ansamblu cu privire la relațiile noastre. Africa de Sud este singurul partener strategic din Africa pentru Uniunea Europeană la ora actuală. Dimensiunea economică și comercială a acestei relații este una semnificativă, mai ales pentru Africa de Sud. Uniunea Europeană este primul partener de comerț și de investiții pentru Africa de Sud, redând 78% din uh, tot stocul FDI, investiții directe străine. Suntem mult în fața Chinei sau SUA, care se situează undeva la 18 și 7% respectiv. Africa de Sud este parte a UE SADC IPA, împreună cu Lesotho, Mozambic, Namibia, Swaziland și Botswana se aplică normele acestea de 2 ani de zile deja. Africa de Sud este un caz special în acest program pentru că, spre deosebire de ceilalți membri SADEC, nu are acces de plin la piața UE, deschiderea pieței este undeva la 94% față iar Africa de Sud uh, și-a deschis liniile tarifare cu până la 85% pentru produsele UE. Relațiile noastre comerciale, din păcate, conțin și factori perturbatori. La ora actuală este vorba de carnea de pui. Exportul uh, către Africa de Sud din UE nu este pentru prima dată când acest subiect se discută în această comisie. Vreau să vă spun pe scurt uh, care sunt problemele. În rezumat, în 2015, Africa de Sud a impus uh, taxe antidumping pe exporturile din trei uh, state membre UE, Germania, țările de jos și UK. În continuare, aceste uh, sancțiuni sunt în vigoare. Noi nu contestăm validitatea acestor măsuri. În 2016, Africa de Sud a interzis exportul din 8 din 10 state membre exportatoare din cauza gripei aviare. Recent au fost ridicate barierele pentru Polonia și Spania, dar rămân în vigoare pentru celelalte șase state membre, deși aceste state membre au fost declarate ca fiind libere de această boală mai bine de, un an de acum un an de zile. Deci nu mai există niciun motiv uh, uh întemeiat de a menține aceste bariere pe o perioadă atât de îndelungată. În septembrie pe 28 septembrie 2018, Uniunea Vamală SACU a impus o clauză de salvgardare de, 20, de 35,3% pe uh, carnea de pui uh, europeană cu os. Aceste măsuri uh, sunt prevăzute în IPA, dar noi considerăm de data aceasta că condițiile nu au fost întrunite. căci riscul pentru industria locală ar trebui să rezulte în cadrul IPA, însă nu IPA este cel care a cauzat în această situație creșterea de importuri în Africa de Sud. În orice caz, această măsură aproape că va elimina pe de întregul tot exportul de carne de pui uh, din Uniunea Europeană către Africa de Sud. Deja uh, reducerea a fost una semnificativă ca rezultat al celorlalte măsuri. Prin urmare, cota de piață pe care UE o pierde și a pierdut-o deja în Africa de Sud a fost ocupată de SUA și de Brazilia, nici de cum de producătorii locali. Dincolo de carnea de pui, Relațiile au fost puse la grea încercare de alți factori perturbatori, cum ar fi industria textilelor, dar nu o să intru acum în detalii. Care este viitorul? Facem tot posibilul pentru a găsi soluții constructive cu omologii noștri sud-africani. E o delegație a Comisiei Europene la ora actuală în Africa de Sud și discută cu autoritățile relevante problemele. Speranța noastră este aceea de a găsi compromisuri iar summitul UE-Africa de Sud va avea loc pe 15 noiembrie aici, la Bruxelles. Facem eforturi pentru a progresa cât mai mult posibil înainte de summit pe toate aceste subiecte. Va fi o altă reuniune UE-SADEC, uh, Comisia de uh, Comerț și Dezvoltare, cu, la nivel uh, de top, pentru a supraveghea implementarea IPA iar în februarie 2019 are loc prima, primul Consiliu UE SADC-IPA la nivel ministerial la Cape Town, în Africa de Sud. Ne pregătim uh, deja ca să obținem uh, rezultate concrete cu acel prilej. Va fi delegația INTA pentru Africa de Sud. Sperăm uh, că ea va pava calea pentru a îmbunătăți relațiile cu această țară. Va fi o reuniune tehnică, un briefing tehnic, chiar înainte de a vă deplasa pe 24 octombrie într-acolo. Deci vă stăm cu drag la dispoziție pentru a vă oferi mai multe detalii cu acel prilej. Data viitoare sper să pot uh, veni cu un mesaj pozitiv în ceea ce privește Africa de Sud. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Raportorul permanent INTA, Nadia Hirsch, are acum cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând doresc să mulțumesc Comisiei pentru această introducere și vedere de ansamblu. Acordurile economice cu statele africane sunt necesare pentru a clarifica preferințele individuale comerciale și a continua tradiția de la Cotonou. Avem uh, acorduri cu AKP, țări AKP și uh, Uniunea Europeană acceptă deocamdată uh, multă lipsă de simetrie. Trebuie ca ceea ce se întâmplă cu SAD echipa să fie o continuare post-Cotonou. Și tocmai de aceea, succesul acestui acord este foarte important și îmbunătățirea implementării reprezintă ceva absolut necesar pentru noi. Mă bucură faptul că în regiunile Africii de Sud există progres, progres uh, uh, prezentat ca atare, de exemplu, unificarea transportului aerian și uh, sistemul, unificarea sistemului de cablu pentru a avea internet rapid în regiuni și pentru a avea proiect, implementarea proiectului uh, Regional Roaming. Iată, sunt proiecte care ajută societatea și care uh, propulsează economia. Cu privire la relațiile comerciale cu Africa de Sud și cu regiunea aceea în sine, e o, un drum cu multe provocări. Deja am ascultat. Uh, problema cu carnea de pui nu este deloc ușoară. O implementare mai eficientă înseamnă și implicarea societății civile. Aici însă este în continuare o lacună. O, către comisie. M-ar interesa ce părere are, ce a rezultat în urma discuțiilor. Există progrese la acest capitol? Pentru mine este un aspect central, pentru că de aici poate veni o mai bună implementare, un progres în implementare. E și legătura cu economia locală, și cu societatea civilă. E nevoie de încredere și de construirea acesteia. Deci mă interesează dacă Comisia urmărește acest aspect și dacă ne poate raporta dacă s-au obținut progrese. Și apoi plec de la ideea că în cadrul delegației din octombrie vom obține mai multe informații sau, mă rog, cel târziu uh, la summitul uh, de aici de la Bruxelles. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Urmează raportorii din umbră acum. Dacă e aici, aș da cuvântul domnului Gabriel Mato în numele grupului PP, însă nu-l văd în sală. Deci trecem mai departe la grupul SND, domnul Joachim Schuster. Eh, eh, Sunt perfect de acord cu raportoarea. Este un acord foarte important și suntem interesați să fie unul de succes. Să nu uităm că a fost foarte controversat să-l obținem. Și nu este doar un acord comercial. Deci vreau să știu de la comisie ce părere are. În ce măsură sunt implementate și celelalte bucăți? Căci nu e vorba doar de acord... Uh, se numește acord de parteneriat și nu doar acord de liber schimb, căci uh, vrem să existe o relație profundă de cooperare, să fie obiective de durabilitate care să poată fi urmărite și să încercăm împreună să le atingem. Cum arată implementarea la acest capitol? Este o altă întrebare importantă. Ce se întâmplă cu implicarea societății civile sau organizațiilor civile? Deja au existat foarte multe activități, dar uh, vreau să știu dacă au continuat în sens pozitiv sau, de împotrivă, dacă sunt dificultăți. M-ar interesa care este starea lucrurilor la ora actuală. Ați spus că în februarie va fi Consiliul de Ministri ue Ce subiecte vor fi pe ordinea de zi? Ați spus, Adineaur, că sunteți în etapa pregătirilor, pregătiri preliminare și e clar că nu aveți de unde să știți cu ce rezultat și cu ce concluzii va fi reuniunea aceea, dar ca premisă așa, la ce vă gândiți? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. De la ECR nu e raportorul din umbră. Helmut Scholz de la GUE nu e. Heidi Hautala de la Verzi nu e. Alți eurodeputați care doresc să vorbească nu sunt. Înainte de a reda cuvântul celor de la DG Trade, Vreau să-l uh, rog pe domnul ambasador, excelența sa, ambasadorul Africii de Sud, să își prezinte, uh, să prezinte punctul de vedere al uh, statului domniei sale. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Zarandil. Salutăm oportunitatea pe care ne-o oferiți de a avea această întâlnire directă pentru a vorbi despre relația de cooperare între UE și Africa de Sud. Putem să confirmăm că, într-adevăr, Uniunea este un partener esențial de investiții și dezvoltare pentru noi. A fost de-a lungul anilor și dorim ca acest lucru să continue. Mai ales la acest moment când uh, democrația în Africa de Sud este oarecum pusă sub semnul întrebării și provocările de natură economică sunt mari pentru țara noastră. De aceea considerăm că acum, mai mult decât niciodată, ar trebui să menținem acest parteneriat și cooperare reciprocă. Domnule președinte, aș sublinia aici că Africa de Sud uh, crede cu tărie în multilateralism, crede de asemenea că e nevoie de o integrare nu doar la nivel regional, ci și la nivel global și încercăm să ne jucăm rolul din acest punct de vedere. Noi, așa cum a arătat și DigiTrade, avem uh, acordul de parteneriat economic uh, SADC-UE, care uh, este acum în vigoare. Pot să vă spun însă că nu sunt neapărat de acord cu uh, Uh, felul în care s-au descris uh, provocările economice cu care ne confruntăm. Încercăm să implementăm acest acord uh, economic și acest acord de cooperare în măsura posibilului și cu cadrul pe care îl avem și regulile care sunt în vigoare. Și dacă ținem cont și de provocările actuale, e clar că ele trebuie soluționate ținând cont de regulile actuale. S-a menționat de asemenea aici problema cărnii de pui. Noi considerăm că Africa de Sud și SADECul au dreptul să-și stabilească această clauză de salvgardare, această garanție, care a fost considerată ca uh, corectă de către SADEC și acest lucru s-a introdus în urma unui proces rezonabil în care a luat parte și Uniunea Europeană. Înțelegem într-adevăr, pe de altă parte, că aceasta reprezintă o provocare, însă nu avem aceeași perspectivă ca dumneavoastră și așa cum a spus DigiTrade-ul, încercăm de ambele părți să rezolvăm această problemă. Și dacă uh, se interpretează atitudinea noastră ca fiind recalcitrantă, nici pe departe nu este așa. Noi ne-am luat un angajament foarte clar tocmai pentru a vedea care sunt opțiunile în cazul în care se înființează un pachet pentru toate chestiunile dificile pe care trebuie să le rezolvăm, pentru a vedea cum mergem mai departe. Și la momentul acesta, guvernul nostru analizează și posibilitatea de a impune o taxă vamală în conformitate cu acordul EPA. Delegația DigiTrade um, este prezentă în Africa de Sud tocmai pentru a dezbate aceste lucruri cu noi și o facem împreună de fiecare dată. Din punctul de vedere al uh, gripei aviare, într-adevăr, am uh, primit Uh, informații de la șase țări care au fost afectate. Am avut o întâlnire care a durat în jur de două zile și am revizuit împreună toate aceste chestiuni. Considerăm că este absolut necesar să uh, asigurăm succesul pentru implementarea EPA, pentru că Până la urmă, acesta va fi punctul de plecare esențial pentru viitorul relațiilor noastre în contextul ACP și uh, în contextul uh, zonei de liber schimb la nivelul Africii în general. În concluzie, domnule președinte, considerăm că, într-adevăr, mai avem uh, multe chestiuni de tratat, de exemplu, oțelul și aluminiu ar fi o altă chestiune delicată și noi considerăm că Uniunea Europeană are o atitudine față de acest domeniu. Când am pus întrebări, ni s-a spus că într-adevăr a fost o greșeală și sperăm ca această problemă să fie rezolvată cât mai repede cu putință pentru a uh, nu uh, avea și pe viitor astfel de probleme care să obstaculizeze relația noastră. În încheiere, domnule președinte, aș vrea să vă exprim uh, mulțumirea pentru invitația pe care ne-ați adresat-o și încurajăm comisia dumneavoastră să viziteze Africa de Sud și să uh, aibă dezbateri deschise cu membrii societății noastre pentru a găsi soluții pertinente pentru problemele actuale. Așteptăm cu nerăbdare summitul UE Africa de Sud și sperăm ca în sfârșit după o pauză de 5 ani acest summit să aibă succes pe 5 noiembrie anul acesta. Sperăm ca până la momentul summitului să fi găsit deja o soluție pentru uh, problemele noastre și dacă nu, sperăm ca la momentul summitului, cu ocazia întâlnirii liderilor noștri, să Uh, avem oportunitatea să le soluționăm. Comentariile și problemele care au fost prezentate uh, de eurodeputații, într-adevăr, sunt uh, esențiale pentru a lărgi cooperarea între UE și Africa de Sud. Trebuie să ne asigurăm că realizăm o bună implementare, astfel încât relația să fie pe picior de egalitate între cei doi parteneri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, excelență, domnule ambasador. Și acum am să dau cuvântul din nou doamnei Ascola de la DigiTrade. Mă scuzați, spune președintele, dacă sunt, înainte de aceasta, dacă sunt întrebări din sală, putem uh, deschide dezbaterea, bineînțeles. Domnul Scholz, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că am ajuns cu întârziere, dar a trebuit să vin rapide la o altă ședință pe care o aveam. Nu am putut urmări îndeaproape uh, dezbaterea, dar ar fi foarte interesant pentru noi să înțelegem ce înseamnă Brexitul uh, pentru dumneavoastră din punctul de vedere al relațiilor uh, și a parteneriatului economic și de dezvoltare între UE și Africa de Sud. Regiunea și țara dumneavoastră în special Considerați că Brexitul reprezintă un nou moment uh, în istorie pentru a concepe un nou tip de relație la nivel bilateral, din punctul de vedere al industriei sau al diverselor domenii și poate și Comisia se poate exprima pe această temă. Într-adevăr, o întrebare directă pentru domnul ambasador. Dacă dorește să răspundă, bineînțeles îi voi da oportunitatea să o facă. Dacă nu, trecem direct la DigiTrade. Mulțumesc, domnule președinte. Urmărim cu atenție procesul Brexitului și urmărim ce se întâmplă și la nivelul UE, la nivelul membrilor UE, cu care avem o relație foarte strânsă, așa cum am spus-o, și avem de asemenea relații strânse cu state membre ale UE, la nivel uh, bilateral, printre care și Regatul Unit. Urmărim îndeaproape, cum spuneam, uh, procesul de negociere și Așteptăm să vedem care va fi rezultatul și cum ne va impacta și pe noi. Să e prea devreme pentru a ne pronunța. Bineînțeles că sunt avantaje și dezavantaje. Așteptăm și noi cu atenție să vedem care vor fi implicațiile pentru noi. Mulțumesc, domnule ambasador. Imaculada, te rog. Intervenție fără microfon, din păcate. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, în primul rând, domnului ambasador. Pot să vă spun că am avut ocazia să vizitez țara dumneavoastră înainte de a fi eurodeputat și cred că e greu să te duci acolo și să nu te îndrăgostești pur și, pur și simplu de o astfel de țară. Sunt îndrăgostită de țara dumneavoastră și respect și apreciez toate progresele pe care le-ați făcut acolo însă aș vrea să vorbesc aici în numele multor producători din domeniul agricol care sunt foarte îngrijorați. Îngrijorați în ceea ce privește controlul uh, sanitar și tratamentele care se fac cu anumite produse, în special pentru uh, produsele citrice. Știți că acordul cu Africa de Sud permite intrarea pe piața noastră a citricelor în perioada între octombrie și decembrie, perioade care coincide cu sezonul de citrice pentru țările producătoare din UE. Această îngrijorare care mi-a fost transmisă și aici trebuie să vedem și cu comisia cum au evoluționat datele de-a lungul timpului, pentru că datele nu sunt disponibile pentru noi și aș vrea să știu de la dumneavoastră ce se întâmplă cu exporturile de citrice din Africa de Sud uh, din 2008 uh, până în 2017-2018. Însă e clar că aceasta afectează producătorii europeni și uh, prin faptul că se introduc anumite boli, de exemplu pentru uh, portocale, pentru că controlele fitosanitare nu sunt la același nivel de cele două părți. Și aș vrea să am aici părerea din punctul de vedere al autorităților sudafricane și de asemenea din punctul de vedere al Comisiei, să știu în special când vom avea date la dispoziție pentru a vedea care este realitatea și care sunt obiectivele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, se încheie dezbaterea și am să dau încă o dată cuvântul uh, excelenței sale, domnului ambasador și după aceea Comisiei DigiTrade. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această întrebare în ceea ce privește citricele și exportul lor în UE. Africa de Sud are o istorie lungă de exporturi de citrice către UE și sistemul nostru de producție este diferit din punctul de vedere al sezonului în care citricele sunt culese și de aceea noi intrăm pe piața europeană atunci când producătorii din Europa uh, au terminat deja campania, ca să zic așa, sezonul lor. Deci, considerăm că relația între noi este una complementară, nu este una concurențială. În ceea ce privește regulile fitosanitare, Africa de Sud a încercat să uh, îndeplinească criteriile impuse la nivelul UE și aceasta cu costuri foarte mari pentru noi, mai ales atunci când e vorba de exportul de cidrice, pentru că în acest caz Uniunea Europeană și Africa de Sud au puncte de vedere diferite în ceea ce privește riscurile pe care aceste fructe le-ar prezenta pentru UE și ne menținem angajamentul în acest uh, sens. De altfel, chiar ieri în Africa de Sud am avut o dezbatere pe această temă și am ajuns la un acord și anume că toți împreună ar trebui să găsim o soluție și ar trebui să vizităm, de exemplu, IPPC-ul, care sunt experți în ceea ce privește chestiunile de protecție și fitosanitare pe această temă. Noi am avut un an bun și avem uh, doar un caz de interceptare pentru probleme la ora actuală. În general, uh, situația este destul de bună. Am uh, vorbit și cu ceilalți parteneri ai noștri și nu considerăm că reprezentăm un risc deosebit pentru piața europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum doamna Ascola din partea DigiTrade încă o dată. Vă rog! Mulțumesc! Aș vrea să răspund foarte succint, în primul rând, la comentariul legat de post-Cotonou și asimetriile legate de acordurile EPA în general. Relația asimetrică este una uh, solidă, cimentată în toate acordurile noastre cu țările uh, ACP și, bineînțeles, perioada de după Cotonou nu va schimba acest lucru pentru că avem deja acorduri internaționale valabile care vor rămâne în vigoare indiferent uh, ce se va întâmpla după Cotonou, deci după expirarea acordului de la Cotonou. Vom avea probabil ajustări tehnice, dar minore la nivelul EPA, dar principalele principii și prevederi uh, în ceea ce privește asimetriile vor rămâne în picioare. În ceea ce privește implicarea societății civile, pe această temă vom avea o întâlnire organizată de Comitetul Economic și Social European în Namibia pe 8 noiembrie anul acesta. Așteptăm să avem angajamente de același fel uh, cu alte guverne din partea SADEC, uh, care să-și un, să aibă o atitudine clară pe această temă, însă nu am reușit-o până acum iar ambiția noastră ar fi să avem un mecanism comun de monitorizare care să implice ambele părți în procesul de monitorizare și aici să se implice, bineînțeles, nu doar chestiunile legate de comerț, cât uh, și restul uh, agendei sau uh, al uh, temelor implicate în cadrul EPA. se fac progrese, există un angajament din punctul de vedere al cooperării pentru dezvoltare. De exemplu, aici au evoluat programele noastre, avem 6 milioane de euro care au fost deja eliberate pentru fiecare țară membru a SADEC pentru implementarea acordului. La momentul acesta încercăm să înființăm și instituțiile aferente care să permită implementarea deplină a acordului. Cât privește agenda propriu-zisă a Consiliului Ministerial, aici aș prefera să dau cuvântul uh, colegului meu, Ian Vilem, care organizează această întâlnire. Mulțumesc! În ceea ce privește agenda acestui Consiliu Comun, care va avea loc uh, pe 19 februarie la Cape Town, înainte de acesta va avea loc și o ședință pregătitoare uh, între Comisia uh, pentru Comerț și Dezvoltare. Această ședință va avea loc luna viitoare la Johannesburg. Nu pot să prevăd încă de pe acum rezultatul acestei întâlniri, însă avem deja câteva obiective și considerăm că la Consiliul Comun uh, doamna comisar Malmström și reprezentanții Consiliului și Comisia uh, pentru Comerț uh, vor reuși să ajungă la un acord, astfel încât să se stabilească regulile care să permită funcționarea organelor din acest acord. Însă ne-am dorit să avem rezultate și uh, în ceea ce privește implicarea societății civile și procesul de monitorizare ALEPA. După cum știți, uh, uh, domnule Schuster, am lucrat din greu pentru a-i convinge pe sudafricani că avem nevoie de o implicare activă a societății civile în procesul de monitorizare, în procesul de implementare al acordului și că această implicare ar trebui să fie și formalizată. Până acum nu am primit însă o confirmare asupra unui acord pe această temă, dar vom continua dezbaterile. În paralel am propus și un mecanism comun de monitorizare a acordului și dezbaterile sunt în curs și pe această temă. Vor continua, bineînțeles, pe 6 noiembrie la Johannesburg. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum ultimele comentarii vor aparține raportorului, doamna Hirsch. Vă rog. Ähm, mulțumesc. Mai întâi mulțumesc reprezentanților comisiei și reprezentanților ambasadei. Pentru noi este foarte important, așa cum a spus și colegul meu, să Rămânem concentrați pe subiect. Dialogul cu societatea civilă este pentru noi pur și simplu un aspect deosebit de important. S-a spus pe bună dreptate că, dincolo de asta, este și aspectul economic. E o provocare, dar cred că suntem pe drumul cel bun. Trebuie să nu uităm de unde am plecat și de aceea mă bucur să putem uh, urmări pe mai departe acest subiect, iar Comisia să ne Uh, țină la curent, în așa fel încât colegii să poată primi informațiile necesare, statisticile relevante și informații de la summit, în așa fel încât să ținem ritmul. Mulțumesc! Thank you. And this concludes this item. Mulțumesc! Mm, terminăm cu acest punct de pe ordine de zi. Mulțumesc pentru participare. Doresc în special să mulțumesc domnului ambasador uh, al Republicii Africa de Sud și delegației sale pentru că ni s-au alăturat și pentru că am avut acest schimb de opinii. Putem, deci, să trecem direct la punctul 12. E vorba de stadiul dezbaterii privind viitorul Europei. Raportorul nostru, domnul Salafranca Sanchez Neira, e deja aici și vom examina acum uh, proiectul de aviz pe lângă raportul AFCO în ceea ce privește dezbaterea despre viitorul Europei. Dau cu plăcere cuvântul raportorului nostru, vă rog. Sí, gracias, <clears throat> señor presidente, Efectiv. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, așa cum ați spus foarte bine, este vorba de un aviz uh, al Comisiei INTA pentru Comisia AFCO și asta în cadrul dezbaterii legate de viitorul Europei. Politica comercială reprezintă un element esențial în cadrul acțiunii externe a UE și din acest punct de vedere, cred că ar trebui să oferim uh, câteva elemente pentru Comisia AFCO în legătură cu perspectiva noastră asupra acestei politici, pentru că este o politică fundamentală în proiectul construcției europene pentru uh, viitorii ani. Politica comercială s-a dezvoltat uh, foarte bine în ultimii ani, reprezintă un element uh, care asigură pacea, progresul și de aceea cred că ar trebui să introducem niște principii de bază care ar trebui să fie uh, promovate pe viitor. De aceea vreau să supun atenției dumneavoastră acest proiect de aviz prin care propunem, de exemplu, ca Uniunea Europeană să fie lider pentru un sistem uh, mondial care să fie deschis, uh, corect și durabil, care să garanteze implementarea uh, efectivă a acordurilor și normelor internaționale, astfel încât companiile europene și proiectul nostru politic să se desfășoare la nivel global în egalitate de condiții uh, și reguli concurențiale. Obiectivele UE, în acest punct, uh, din acest punct de vedere, sunt în primul rând acelea de a avea acorduri comerciale preferențiale. Este o poziție pe care Comisia noastră a menținut-o și a susținut-o de mult timp, bineînțeles acordând prioritate țărilor cu care avem acorduri bilaterale sau organizațiilor cu care avem uh, acorduri regionale și să facem eforturi uh, care să susțină uh, progresele în cadrul OMC pentru a putea influența și reforma acestei organizații și pentru a avea o acțiune mai eficace mai ales în contextul actual, cu tendințe protecționiste, tendințe care s-au manifestat uh, cu claritate în anumite măsuri care contrazic interesele și principiile noastre. În ceea ce privește competențele Parlamentului, domnule președinte, am putea uh, sugera Comisiei AFCOM că Parlamentul ar trebui să fie asociat în permanență acestor procese de negociere. Este vorba de un angajament care nu este doar reflexul uh, acordului interinstituțional, ci se reflectă și în discursul Comisiei în uh, ceea ce privește starea națiunii, în care se vorbește de rolul Parlamentului și pot să vă spun că uh, doamna comisar Malmström are o atitudine foarte bunăvoitoare din acest punct de vedere, dar uh, Parlamentul trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a se implica și mai mult în aceste procese de negociere. Mai există un element care mi se pare extrem de relevant, domnule președinte. E vorba de nevoia ca procesele de negociere ale UE să se facă în termene mai stricte, mai rezonabile, pentru că de multe ori ratăm anumite oportunități uh, din cauza procedurilor greoaie care ne fac să întârziem și să ratăm anumite oportunități în acordurile noastre. Procesul de ratificare este dificil, de multe ori uh, acordul de asociere cu Mexicul, de exemplu, ne-a arătat acest lucru. Procesul de ratificare a însemnat mai mult timp sau va însemna mai mult timp decât uh, procesul de negociere al acordului. Bineînțeles că dacă e vorba de aspecte legate de dezvoltarea tehnologică, de inovare, acestea trebuie incluse de fiecare dată, aspecte legate de comerțul digital pentru acordurile comerciale și, de asemenea, pentru dezbaterile multilaterale. Pe de altă parte, trebuie să promovăm și să facilităm accesul la fondul de ajustare la globalizare, pentru că în cazurile în care există uh, consecințe negative a, uh, ale procesului de globalizare, ele să poată fi contracarate. Este esențial ca politica comercială și eforturile făcute în acest uh, domeniu să fie, pe de altă parte, coordonate cu celelalte instrumente existente în domeniul politicii externe. La Parlament se dezbate pe larg în legătură cu rolul instrumentelor financiare care au fost prezentate de către Comisie în cadrul reformei CFM-ului și, bineînțeles, instrumentele pentru politica de dezvoltare. De aceea, în încheiere, aș spune că sunt îngrijorat în special de efectele eventuale ale Brexitului asupra politicii comerciale ale UE. Bineînțeles, nu putem uh, prezice ce se va întâmpla până nu vom ști modelul final eh, care va fi acordat, dar cred că ar trebui să ne gândim încă de pe acum la soluții alternative pentru, pentru a reduce la minim eventualele efecte negative. Și un ultim punct. E nevoie de eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți felul în care comunicăm politicile comerciale, efectele eh, benefice asupra altor țări, de exemplu creșterea PIB-ului, Uh, creșterea bogăției, depășirea situațiilor de inegalitate sau de sărăcie și uh, să vedem uh, cum ar putea beneficia de aceste politici companiile europene, partenerii noștri, prin existența unor facilități comerciale existente în aceste instrumente. Domnule președinte, aștept comentariile și inițiativele colegilor și Avizul de astăzi, bineînțeles, este limitat uh, așa cum uh, ne cere regulamentul, dar putem face completări prin amendamente pe care cu siguranță le vor prezenta și colegii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor. Bine ați revenit, domnule președinte. Like to take the, no? I will finish this point and then I will hand over to you. All right. Uh, we unfortunately are missing the other. Din păcate, nu avem în sală raportorul de la AFCO, care nu a putut să participe, deoarece dezbat exact despre acest raport acum la AFCO. Prin urmare, dau cuvântul raportorilor din umbră și încep cu doamna Maria Arena, raportoare din umbră de la grupul D. Vă mulțumesc, domnule președinte, sunt de acord cu faptul că politica comercială în sfârșit este o politică în mâinile UE și am trecut de la stadiul unei abordări pur tehnice a comerțului la o abordare prin prisma politicii și împărtășesc ce a spus domnul Stella Franca. Politica comercială a devenit un adevărat instrument ce trebuie folosit de Uniunea Europeană, un instrument care să favorizeze creșterea economică, în UE, totuși este important să amintim că această creștere trebuie să fie una justă, deci să existe adevărate beneficii pentru toată populația um, Europei. Și sunt încântată să îl ascult pe domnul Salafranc atunci când face promovarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, un adevărat instrument de solidaritate cu cei care nu au doar de câștigat de pe urma politicilor comerciale ale UE și de pe urma mondializării. De asemenea, o creștere economică dreaptă uh, uh față de partenerii noștri comerciali. E adevărat că trebuie să ținem cont de contextul internațional, de obiectivele de dezvoltare durabilă, să ținem cont și de chestiunea uh, schimbărilor climatice uh, care trebuie avut în vedere în politica comercială pentru că ori nu facem nimic și lăsăm încălzirea climatică să continue, ori din potrivă uh, ne respectăm angajamentele luate la uh, COP21. Ne dorim să promovăm multilateralismul care astăzi este uh, um, la Nanghie, și de aceea este foarte important ca Uniunea Europeană să uh, um, ceară întoarcerea la o adevărată politică comercială uh, multilaterală. S-a vorbit mult de asemenea despre dreptul muncii, despre convențiile internaționale ale OIM. Vorbim astăzi foarte mult despre ele în diferitele acorduri comerciale pe care UE le-a încheiat. Un alt lucru deosebit de important, transparența, transparența acestor politici comerciale. Ele sunt foarte criticate de oameni pentru că cetățenii europeni nu înțeleg uh, cum putem să acceptăm anumite uh, politici comerciale și ne trebuie o reechilibrare a acordurilor comerciale pentru că acum avem acorduri uh, cu o sferă de aplicare largă, nu sunt doar acorduri legate de tarifele vamale, deci e important ca în aceste acorduri comerciale să discutăm nu doar despre reglementări, ci și despre cooperare în domeniul social, de mediu și fiscal. Și cred că vom face propuneri în acest sens. Mulțumesc! Thank you very much uh, from the Mulțumesc! raportorul din lume de la ICR nu este în sală, doamna Lalun de asemenea nu este, domnul Buchner de la Vers de asemenea lipsește, dar domnul Helmut Scholz de la GUE este prezent în sală și dăm cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect extrem de provocator. Face un aviz cu privire la viitorul Uniunii Europene pe lângă Comisia de Afaceri Constituționale. Am ascultat cu atenție să văd în ce direcție merge raportorul și cum vrea să elaboreze avizul. Dar sunt și la AFCO membru și cunosc un pic dezbaterea și cred că ar trebui să spunem că nu comerțul în sine este important, Comerțul trebuie să contribuie la faptul că Uniunea Europeană trebuie să aibă un viitor în sens social-democrat, pașnic. Și atunci, cum influențăm noi structurând politica comercială? Și probabil că trebuie să ne referim în plus față de măsurile pe care le-a relevat uh, raportorul la ceea ce s-a discutat și în raportul pentru globalizare și în cadrul altor rapoarte în ultima perioadă. Și anume, Trebuie să numim care sunt reperele în politica comercială, pentru că ele trebuie implementate atât la nivel UE, cât și la nivelul statelor membre individuale. Cunoaștem din dezbaterea CETA și despre TTIP. Trebuie să existe încredere în Uniunea Europeană. Ca de aici vine o politică în interesul cetățenilor o politică în care ei să se regăsească, să se identifice. Căci există transparența și trebuie să fie însoțită de conținut. Obiectivele de durabilitate trebuie să fie reperul pentru viitorul politicii comerciale și pentru viitorul Europei. Și apare și următoarea întrebare, sau o altă întrebare. Cum structurăm uh, cooperarea comercială în așa fel că să ținem cont de mici întreprinzători, de IMM-uri, de micile state membre ale UE. Au toți aceștia o șansă acum în lumea globalizată? Mai au posibilitatea să reziste pe piața mondială sau să-și găsească parteneri în alte zone ale lumii? Și apare întrebarea ridicată și de domnul raportor cu privire la digitalizare, la ultimele evoluții. Iată, după mine, unde trebuie să fie oferite răspunsuri, iar Comisia AFCO trebuie să țină cont de asta dacă e să discute despre viitorul UE. Altfel, nu vom găsi un răspuns cu privire la chestiuni de ocupare, politică industrială și multe altele. Deci, în această direcție aș vrea să discutăm împreună ca să vedem uh, unde putem îmbogăți acest raport, acest aviz și să nu uitați că în această dimineață am vorbit despre Japonia. Și eu cred că viitorul Uniunii Europene va depinde și de dacă suntem deschiși în fața evoluțiilor din alte regiuni ale lumii cu chestiunile ce țin de mm, independența lor industrială, de politica lor comercială, cu orientare către politica lor de ocupare. Să privim așadar și spre ceilalți, să vedem cum politica comercială influențează relația cu Africa, și statele africane, cum influențează relația cu America Latină. Avem nevoie de o răspundere la nivel comercial, să vedem cum anume putem să um, ne manifestăm uh, în plan internațional. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportorul și raportorii din umbră și vom depune amendamente. Thank you. This was all from our... Mulțumesc. Am încheiat așa cu lista oratorilor din umbră. Mai am două persoane pe listă, domnul Darkmouth și Imaculada Rodriguez Pinero. Uh, mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu? Atunci uh, Dau cuvântul domnului Darkmouth. Mulțumesc, domnule președinte. Am nevoie de niște lămuriri aici. Uh, știu că nu vine de la AFCO, nu de la noi, dar totuși e vorba despre viitorul Europei. Și mi se pare că textul vorbește doar despre Uniunea Europeană. Europa și Uniunea Europeană nu sunt unul și același lucru nu e din cauza că sunt eu pedant, e vorba despre actualitatea fierbinte, mai ales după luna martie. Cu toată modestia, dați-mi voie să adesez această întrebare uh, autorităților. Sunt foarte mulți oameni care, mai mult ca sigur, se gândesc la acest uh, lucru, uh, care acum sunt funcționari. Uh, se vorbește despre accesul la Fondul Mondial de Ajutare la Globalizare. Înseamnă acest lucru, oare, distinsule domnule raportor, că dumneavoastră vă așteptați la o creștere uriașă a bugetului acestui fond? Pentru că dacă se va acorda un acces mai simplu, asta înseamnă că vor exista mai multe cereri Uh, pentru a activa fondul și atunci aveți nevoie de un buget mai mare. În plus, trebuie să spun și acum nu mai e nevoie de o lămurire pentru că e totul foarte clar. Aici se spune că uh, comerțul trebuie să devină un instrument în politica comună comercială. Am spus acest lucru de mai multe ori, inclusiv disensului domn raportor am atras atenția asupra faptului că instrumentalizați politic comerțul. Ambasadorul din Argentina a fost aici uh, mai devreme. Comerțul, liberul schimb, te ajută să fii prosper, dar dacă te amesteci prea mult și dictezi totul prin acorduri comerciale și vrei să creezi o infrastructură, o suprastructură, atunci comerțul liber este îngreunat și apar consecințele. Consecințele fiind mai puțin comerț, și mai puțină prosperitate. Da, e poate normal să spui că cred că angajamentul meu de a folosi politica comercială ca un alt instrument uh, Uh, în politica comună uh, are valoare, dar vă atrag atenția asupra consecințelor și aștept să primesc lămuriri la momentul potrivit. Mulțumesc! Acum Imaculada. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru acest uh, proiect de aviz. Aspectele pe care le-a menționat le împărtășesc dar sunt și lucruri care lipsesc și pe care probabil că le vom include în momentul în care vom depune amendamentele. Sunt de acord și cu ce a spus doamna Maria Arena, raportoare din umbră, și subscriu la ce a spus dumnea ei. Aș vrea să fac trimitere la patru aspecte. Când vorbim despre politica comercială care trebuie să fie inclusivă și um, echitabilă și să avem o mondializare mai justă, aș vrea să spun că avem un foarte mare procent din schimburile comerciale care de fapt nu sunt acoperite de această politică comercială. Și acest parlament trebuie să Um, își aduc aminte de faptul că s-a um, adoptat un raport cu o mare majoritate, un raport comun uh, INTAFET, unde se vorbea despre importanța egalității de gen și importanța femeilor și aș vrea că și acest lucru, ca acest lucru să se regăsească și în acest aviz. De asemenea, IMM-urile, care în general au mult de suferit în urma acordurilor comerciale și nu prea profită de pe urma lor. Avem un mare risc, nu doar în politica comercială, ci în general în politică, și anume această fractură a ordinii internaționale, așa cum a fost ea construită după cele două um, războaie mondiale. Și este un um, risc deloc neglijabil și de aceea trebuie să ne jucăm rolul care ne revine ca să consolidăm uh, Um, multilateralismul și uh, organizația care se ocupă cel mai bine de aceste relații comerciale multilaterale, anume OMC-ul. În sfârșit, în plus de cele ce a spus Maria Arena despre politica fiscală și nevoia de a folosi instrumentele de politică comercială pentru a ajuta cooperarea internațională, trebuie să um, ne luptăm ca să avem și mai multă transparență. Dacă nu punem mai mult accentul pe transparență în acordurile pe care le semnăm între UE și țările terțe, cred că ne împiedicăm pe noi înșine ca să atingem obiectivele pe atât de ambițioase pe care ni le-am fixat. Vă mulțumesc, Acum dau cuvântul domnului Luca de Carli de la DigiTrade. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-au plăcut și nouă părerile uh, raportorului din acest proiect de aviz. Bineînțeles că este greu să vorbim acum despre tot viitorul Europei, să fim, uh, ca să spun așa, vizionari, însă sunt foarte multe uh, Uh, puncte convergente între acest raport uh, al Parlamentului și Comisie. Totul ni s-a părut pertinent. Vrem să dăm o lămurire factuală în ceea ce privește Fondul European de Ajustare la Globalizare. Atunci când spuneți facilitarea accesului la acest fond pentru a anticipa efectele mondializării, din punct de vedere al Comisiei, noi vrem să ușurăm accesul la folosirea fondului și am propus, de exemplu, scăderea pragului și uh, am cerut uh, în CFM să se mărească bugetul chiar cu 50%, însă fondul de ajutare la globalizare este un fond care intervine posterior, adică după ce oamenii și-au pierdut locul de muncă. Acțiunile preventive sunt mai degrabă finanțate din Fondul Social European uh, sau din fondurile regionale, nu din Fondul European de Ajustare la Globalizare. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Și un ultim cuvânt, dar nu cel din urmă, raportorul Sara Franca. Gracias, señor presidente. Eh, gracias también a todos los colegas y a la comisión por sus eh, aportaciones, que seguramente van a enriquecer el informe. Mulțumesc frumos um, colegilor, raportori din umbră care au luat cuvântul și celorlalți colegi. Vreau să-i spun, doamne Arena, că atunci când vorbește despre un comerț care favorizează creșterea economică și care să fie uh, să se desfășoare în mod uh, just. Just uh, înseamnă pentru toate părțile, nu numai pentru Uniunea Europeană. Noi trebuie să apărăm niște valori etice și justiția trebuie să favorizeze toate părțile. Eu atunci ce cred că atunci când discutăm despre comerț just, uh, dezvoltarea sustenabilă este inclusă de la sine, dar dacă doriți putem să insistăm mai mult și să ajungem la o formulare uh, uh, reciproc avantajoasă și pe care și dumneavoastră să o puteți accepta. În ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, mai ales uh, COP21, conferința privind schimbările climatice, această conferință este necesară, oricum este prioritară și pentru Uniunea Europeană și am putea să includem o trimitere în acest sens. Nevoia de transparență poate de asemenea să fie inclusă printre obiectivele uh, care sunt enumerate în versiunea finală a acestui aviz. Iar în ce privește reforma OMC, Știți că ea face parte din doctrina acestei comisii în timpul lucrărilor sale. N-am avut ocazia să ascult părerea raportorilor din umbră de la ICR și ALDE, dar știu că colegul Sos este destul de activ și mi se pare important să discutăm despre uh, IMM-uri Aș vrea însă să vă anunț că nu mă deranjează să vorbim într-o mai mare măsură de IMM-uri în aviz. Eu sunt dintre cei care consideră că IMM-urile nu au o importanță mică sau mijlocie, ci din potrivă joacă rolul central în economia europeană. Am ascultat cu multă atenție ce a spus domnul Darkmouth. Eu cred că poziția dumnealui și cea a domnului Sol să se bat cap în cap. Da, e greu să împaci aspecte care uh, apoi ar trebui să aibă, uh, când faci sinteza, să ajungi la un rezultat pozitiv. Eu am să încerc, dar domnului Darkmouth pot să-i spun că e clar că noi scriem aici un aviz destinat Comisiei uh, pentru Afaceri Constituționale, care în aceste momente este implicată în această dezbatere despre viitorul Europei. Și Europa este o, o noțiune, un concept care depășește proiectul constituțional european. Este un exercițiu în care, din păcate, suntem limitați, pentru că este doar un proiect de aviz destinat Comisiei Competente pe fond. Mi-ați pus o întrebare. Sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră despre comerțul liber și credem, cred de asemenea că ne-ar trebui să îngrădim uh, excesiv activitățile de comerț, dar e adevărat că există diferite puteri comerciale. Uniunea Europeană este o putere comercială care are și valori și niște principii. Acestea sunt importante și este important să putem să um, le aplicăm în mod reciproc. Dacă nu înțelegem uh, că aceste principii trebuie să fie uh, uh, împărtășite, dacă nu um, dăm de înțeles că trebuie să existe reciprocitate, um, atunci nu ar fi corect. Eu nu vreau să ajung să fac o listă cu niște condiții care sunt imposibil de satisfăcut. Că despre formula folosită despre accesul la Fondul European de Ajutare la Globalizare, eu sunt convins de efectele benefice pe care le-a avut acest fond. Deseori există asimetrii. Uniunea Europeană este o putere importantă la nivel mondial. Cineva a vorbit astăzi aici despre acordul cu Japonia, un acord care reprezintă 30% din PIB-ul mondial și 35% dintre schimburile comerciale mondiale. Ei bine, am fost raportor în acest Parlament pentru acordul cu America Centrală sau cu Chile și știm că aceste țări au o pondere economică mult sub cea a Uniunii Europene, circunstanțele politice, economiile sunt foarte diferite și atunci este rezonabil și este unul dintre uh, exercițiile pe care s-a concentrat uh, Comisia Europeană cu cele cinci cărți albe, e bine, spuneam că este important să fim atenți la efectele negative pe care le poate avea mondializarea în aceste țări uh, și mulți oameni pot să aibă de suferit. Vorbim despre o modalizare cu uh, omenoasă, dar nu putem să negăm faptul că anumite persoane vor avea de suferit și nu putem să uh, nu facem nimic. Eu am folosit o formulare generică, diplomatică, să facilităm accesul. Domnul Darkmo spune că uh, cumva uh, Uh, vorbim cu subînțeles și că cere mai multe fonduri. Dar când va trebui să ne pronunțăm cu privire la acest fond și bugetul corespunzător, fiecare grup politic va vedea ce poziție va apăra. Eu, la AFET, sunt raportor pentru instrumentul de preaderare, un instrument cu buget de 14 milioane și există colegi care sunt uh, responsabili cu nou instrument financiar care cumva include și alte fonduri importante, ca de exemplu Fondul European de Dezvoltare și acolo este un buget de miliarde. E un exercițiu care se desfășoară în paralel cu activitățile comerciale, însă Uniunea Europeană trebuie să folosească toate aceste instrumente ca să se atenueze atunci când se poate efectele nedorite, negative ale politicii comerciale. Și aici sunt de acord cu domnul Dartmouth trebuie să punem accentul și pe consecințele pozitive, clar pozitive, pe care acordurile comerciale le au pentru UE. Și dacă este să facem o analiză a rezultatelor, am ajuns la concluzia că uh, aceste acorduri duc la creșterea nivelului democrației, la scăderea nivelului de sărăcie, la diversificarea exporturilor din țările partenere, ceea ce uh, reprezintă tot atâtea câștiguri pentru uh, oameni. În sfârșit, în ce privește doamna Pinero, vreau să vă spun că sunt de acord cu părerea dumneavoastră, v-am mai spus acest lucru și prin viu grai, nevoia de a incorpora uh, perspectiva de gen nu mă deranjează, IMM-urile, am răspuns deja uh, la întrebarea doamnei Arena în acest sens și că putem să vorbim mai mult despre importanța pe care IMM-urile le au în economia europeană și cred că am răspuns astfel la toate întrebările. Tema multilateralismului mi se pare că există acum o situație foarte riscantă. Noi, Uniunea Europeană, ne aflăm pe primul plan Uh, în lupta um, pentru salvarea OMC și cred, domnule președinte, că într-un moment dificil precum cel prin care trece Uniunea Europeană acum, cu toate um, uh, restricțiile, cu toate reformele pe care trebuie neapărat să le facem ca să garantăm încrederea cetățenilor noștri, unul dintre lucrurile care funcționează bine în ultimii 5 ani, în acești ani dificili, a fost următorul. Mi-aduc aminte când s-a discutat în octombrie 2014 um, investitura acestei comisii și s-a spus că comisia aceasta era acea ultimei șanse și având în vedere toate reformele pe care le cer cetățenii noștri, cred că politica comercială a reușit să-și dovedească utilitatea chiar și într-un context foarte diferit. Și ar trebui să avem niște sinteze ca să se dea mai multă vizibilitate acestor instrumente, ele să fie cunoscute și folosite de către întreprinderi și de către cetățeni. Mulțumesc celor care au luat cuvântul în timpul acestei dezbateri și sperăm să ajungem la un aviz care să uh, întâlnească majoritatea în această comisie, pentru că toate punctele de vedere prezentate sunt rezonabile. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumim foarte mult, domnului raportor. Stăm bine cu timpul. Suntem, avem un avans de 5 minute, e un semn bun. Înainte de a încheia, vă aduc aminte că termenul pentru amendamente e deja acum, vineri, la ora prânzului, iar comisia va vota la reuniunea obișnuită de pe 5 noiembrie. Cam atât deocamdată și predau ștafeta domnului președinte. So, thanks a lot. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc mult că ați condus uh, reuniunea. Îmi cer scuze am fost la reuniunea întreprinderilor europene, marea reuniune din hemiciclu, unde s-a vorbit despre politicile comerciale, împreună cu doamna comisar Malmström. Trecem la punctul 13. Tarifele pe carne. În ceea ce privește China. Și domnul Winkler este expertul nostru pe China și raportor uh, în uh, acest caz. Mulțumesc. E mai degrabă un dosar tehnic. Am avut uh, un schimb de scrisori cu privire la puiul chinezesc la OMC. Vă rog frumos să fiți îngăduitori, căci a fost într-adevăr un subiect tehnic. E o propunere, o avem în față, și are în vedere formalitățile necesare pentru a ne alinia raportului panelului OMC din 19 aprilie 2017, care e legat de mecanismul uh, pentru litigii la OMC în ceea ce este măsurile care uh, afectează tarif, um, concesiile tarifare cu privire la anumite produse din carne de pasăre între 2002 și 2008, importul de car- produse de, din carne de pui uh, din China către Uniunea Europeană a fost uh, interzis din anumite motive SPS. După ce în iulie 2008 măsurile au fost ridicate, importul de produse de carne din pui a crescut uh, pe o perioadă de 3 ani, din 2009 până în 2011. Panelul OMC a fost creat în iulie 2015 și a ținut cont de mai multe probleme. Două din cele 10 cote tarifare puse sub semnul întrebării de către partea chinez chinezilor au fost adoptate, acceptate la panel. Celelalte 8 au fost considerate neaplicabile. Deci panelul a respins diferitele pretenții ale Chinei în această dispută și parțial a acceptat altele. Pe 16 mai 2017, Uniunea Europeană a informat mecanismul social al litigiilor că va implementa recomandările sale și a cerut un calendar rezonabil. Perioada aceasta de implementare a început în aprilie 2017, deci în urmă cu mai bine de un an. Comisia a negociat un acord cu China pentru a găsi o soluție acceptată reciproc. Găsiți toate cifrele, estimați colegi, nu o să le parcurg eu acum, e nota explicativă la raportul meu. Ideea care este? Astăzi suntem presați de timp. Trebuie să încheiem acest acord pentru a ne conforma normelor din raportul panelului OMC. Aprecierea mea este în felul următor. Negocierea comisiei a fost corectă și în, organizată în timp util. La ora actuală, e prevăzut ca semnarea acordului să aibă loc la Geneva la sfârșitul acestei luni, sperăm. Asta cu condiția să ne exprimăm consimțământul față de încheierea acordului. Și vă recomand să vă exprimați consimțământul și ca întotdeauna eu am în vedere ca raportor angajamentul nostru față de sistemul multilateral comercial uh, din cadrul OMC. Vă mulțumesc, domnule președinte. Perfect. Nici o problemă, deci, de partea dumneavoastră. Sună chiar bine și promițător. Nu avem raportor. Ba, nu se corectează președintele. E un raportor din umbră în sală. Helmut. Mulțumesc, domn președinte, foarte pe scurt. Dacă vreți să mai mergeți la restaurantele chinezești, și să mâncați rața de Beijing, atunci eu zic că trebuie să fim de acord cu ceea ce a sugerat raportorul. Și îmi exprim și eu acordul față de această abordare. Mulțumesc! So, support even from... Chiar și GUE vă susține. Wow! <laughs> okay, and then we have... Bine. Din partea comisiei Doamna Lucia Cugnova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați eurodeputați, mulțumesc că îmi dați cuvântul. Nu o să vă răpesc prea mult din timp. Doresc să mulțumesc și să-l felicit pe raportor pentru munca excelentă. Mulțumesc pentru parcurgerea detaliilor tehnice, câteva elemente de subliniat. E un acord bazat pe o soluție reciprocă pentru a implementa recomandările panelului OMC. După cum s-a spus, Uniunea Europeană e obligată din punct de vedere juridic să se conformeze într-o perioadă rezonabilă. Asta înseamnă în mod obișnuit 15 luni de la adoptarea raportului panelului, ceea ce a fost pe 19 aprilie 2017. Al doilea comentariu din partea mea. Descoperirile panelului au fost pozitive, în opinia noastră, și au oferit garanții Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește aspectele sistematice și implicarea uh, și aplicarea normelor de la articolul 20 din negocieri și achiul administrativ. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În concluzie, raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc în special pentru sprijinul din partea GUE. Helmut, noi adesea am fost la OMC împreună și știți prea bine că sprijinul meu este pentru că există compatibilitatea cu OMC nu din cauza gustului uh, raței gătite. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Yeah, of course. The, here we are, yeah. The deadline for amendment. Termenul pentru amendamente 12 octombrie la ora prânzului. Nici nu mă aștept la amendamente, am trecut atât de repede în revistă subiectul, dar nu se știe niciodată. Ok, so now I will make... Bine, acum luăm o pauză până la patru și jumătate. Sau nu știu, poate să veniți în sală pe la și 25 ca să nu începem cu întârziere. Reluăm la 16.30.

So, uh, ladies and gentlemen, distinguished guests and dear colleagues. Doamnelor și domnilor, stimați invitați și dragi colegi, voi uh, deschide acum audierea noastră. Acordul de liber schimb și acordul privind protejarea investițiilor încheiate între UE și Vietnam, beneficii și valori. Mă bucură foarte tare că avem această audiere pentru care, iată, există un interes atât de mare. Și este o audiere uh, foarte uh, bine plasată în timp, căci am avut o rundă de negocieri, am uh, finalizat uh, acordul de comerț și de investiții. Parlamentul a arătat foarte clar că trebuie să-i se două acorduri, că așa și-a dorit. Odată acordul pentru comerț și durabilitate, apoi pentru protecția investițiilor, căci vrem să avem un nou sistem de protejare a investițiilor. De asemenea, acest lucru fiind și de competența statelor membre. Acum avem înainte poate cel mai ambițios acord comercial dintre Uniunea Europeană și o țară în curs de dezvoltare. Acest lucru este un bun semnal pentru parteneriatul dintre UE și Vietnam. care stârnește interesul ambelor părți. E clar, acest acord nu poate intra în vigoare fără sprijinul manifest al acestei instituții. Am început în timp util examinarea acestui acord cu beneficiile și valorile sale. Astăzi, comisarul a spus că la Colegiul Comisarilor se va adopta formal acordul pe data de 17 octombrie, săptămâna viitoare. Imediat după aceea, noi vom începe procedura de ratificare aici în Parlament. Prin urmare, audierea aceasta este foarte. Uh, este organizată exact la timp, exact în spiritul acestui proces. Noi așa avem această audiere chiar înainte de adoptare la colegi, la Colegiul Comisarilor, plus uh, summitul de săptămâna viitoare a ASEM, un semnal pozitiv pe de-a întregul. Ne dorim să avem un parteneriat mai apropiat în regiunea ASEM, în acest caz cu Vietnamul. Ne dorim să avem un echilibru în acest acord, să ne bazăm pe respectarea normelor și așa mai departe. E un semnal și în ceea ce privește incertitudinea care planează asupra noastră în plan global – sunt mari parteneri globali care nu mai respectă un sistem pe bază de reguli, ci încearcă să impună un sistem pe bază de putere. Ori noi nu așa ne comportăm cu uh, partenerii comerciali. Este un semnal clar, spun eu. Și nu e niciun secret când spun că Parlamentul European se axează pe practicile comerciale echitabile și durabile. Avem numeroase discuții despre reformarea codului muncii din Vietnam. Avem nevoie de angajamentul față de ratificarea celor trei convenții restante OIM, plus posibilitatea de implementare în spiritul acordului. Iată, deci, care sunt subiectele importante pentru Parlament. să știți, chiar în această dimineață am discutat despre Japonia și am chiar spus că nici Japonia nu a ratificat uh, până la ora actuală două dintre convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Comerțul uh, nu este un, uh, obiect, nu este un cel în sine, ci este un uh, instrument fundamental pentru a îmbunătăți creșterea durabilă și pentru a aduce beneficii oamenilor cu respectarea dreptului muncii și dreptului mediului. Elemente strâns interconectate de practicile și operațiunile comerciale. Noi suntem convinși că acest acord va oferi beneficii beneficii dincolo de schimbul economic și că se va crea un parteneriat. Știu că sunt multe întrebări, dincolo de ratificarea pendinte a convențiilor OIM. Avem posibilitatea de a avea o discuție aprofundată cu do- cei doi negociatori șef E un privilegiu că sunt ambii de față. Ministrul ajunct pentru comerț din Vietnam, bine ați venit! Domnul Koch Kan și doamna Helena König, director general adjunct de la DigiTrade. Bun venit! So they will have the, to give, uh, the, the chance. Avem uh, posibilitatea să le dăm ascultare, ne vor vorbi despre beneficiile și valorile acordului comercial, după care o rundă amplă de audiere a experților, într-o a doua uh, într-un al doilea panel, ne vor vorbi despre aspecte cruciale din acord. O să le urez uh, bun venit uh, când ne dau cuvântul. Vreau să mai spun încă un lucru. Mă bucur că toată lumea e prezentă, că toată lumea poate discuta pe acest subiect în Parlamentul de la Bruxelles e necesar și important ca toată lumea să poată participa la discuție. Iată deci observațiile mele introductive. Oficial audierea este declarată deschisă și dau mai întâi cuvântul raportorul nostru permanent uh, pe Vietnam, domnul Zahradil. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit tuturor Astăzi uh, s-a dovedit cât de importantă este această comisie și cât de important este Vietnamul pentru Uniunea Europeană. Avem, cu doar câteva ore înainte de a organiza această audiere, comisarul european, doamna Malmström pentru Comerț, a anunțat că Colegiul Comisarilor săptămâna viitoare va adopta versiunea finală a acordului UE-Vietnam ca să înceapă procedura de ratificare. Sigur, a fost o coincidență, dar una foarte fericită. Avem acum o minunată portiță și cred că împreună vom profita de acest moment și vom uh, trece uh, la procedura de ratificare cu succes. Asta mă bucură foarte tare și sper că această audiere să ilustreze exact asta. Doresc să vă aduc aminte că am început negocierile în iunie 2012 am, uh, în principiu, în august 2015 ajunseserăm la un acord, iată ne trei ani mai târziu, intrăm în ultima etapă, iar eu sper că vom reuși să finalizăm ratificarea încă în acest uh, Parlament, în acest mandat. Eu cred că este posibil și de dorit, precum și necesar. Vă spun și de ce. Acest acord de liber schimb este un acord model pentru creștere economică și dezvoltare. Este un model ambițios pentru comerțul UE uh, cu țările emergente, un model în care negociem ca parteneri pe picior de egalitate cu obiective și valori comune pentru a stimula creșterea, ocuparea, a spori competitivitatea, a lupta împotriva sărăciei și a consolida reformele structurale. Dincolo de asta, am uh, obținut cel mai comprehensiv acord uh, comercial cu o țară precum Vietnamul, cu venit mediu. Acest acord economic oferă cele mai bune condiții pentru creștere economică și pentru beneficii reciproce economice. De asemenea, va, vom demonstra foarte clar că Împreună cu reformele structurale, uh, comerțul deschis este un instrument pentru progres social și dezvoltare, iar Vietnamul este un exemplu clar pentru asta astăzi, căci este o poveste de succes în ceea ce privește dezvoltarea. În urmă cu 30 de ani a fost una dintre cele mai sărace țări din lume, iar astăzi, iată, o țară vibrantă, dinamică, interconectată uh, din punctul de vedere al piețelor în regiunea din Asia de uh, Sud-Est. Acest, uh, acest acord este un model pentru implementarea puterilor soft. Uh, Uniunea Europeană poate fi un pionier în ceea ce privește promovarea acordului liber în plan global, asta într-o eră în care, din păcate, protecționismul ia amploare în alte părți. Sunt câteva domenii politice europene care sunt pe deplin europenizate, politica comună comercială fiind un domeniu, este un domeniu europenizat în proporție de 100%. Iată deci doar un mod prin care putem arăta Uh, că suntem lideri. Cu un capitol de dezvoltare uh, și cu uh, comerț robust, acordul poate fi un instrument pentru a îmbunătăți mediul antreprenorial local, precum și a îmbunătăți condițiile sociale și de mediu. Sunt angajamente asumate, sunt pași concreți întreprinși de autoritățile vietnameze, astfel acordul acesta deja este un instrument de ridicare a standardelor de muncă și de mediu la nivele internaționale și europene. Și apoi vedem cum codul muncii uh, este implementat și reformat, cum se îmbunătățește situația uh, abolirii muncii în rândul copiilor și cum uh, sporește cibersecuritatea. Deja se văd deci rezultate, dar mai sunt lucruri de făcut. Este însă un proces îndelungat, acordul acesta având menirea de a însoți și accelera reformele în loc să vină cu o listă de precondiții de respectat. Intrăm într-un moment crucial, e procedura de ratificare și după cum am spus la început, situația este una foarte bună, trebuie să profităm din plin de ea ca să încheiem lucrările încă în acest mandat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președintele, mulțumim și noi. Domnule Zahradil, acum îi dau cuvântul domnului uh, Cuoccan. Can ministru adjunct uh, pentru comerț și afaceri comerciale, maximum 10 minute. Mr. Bernard, chairman of... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei INTA, doamnelor și domnilor. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Langen și Comisiei INTA de la Parlamentul European pentru această oportunitate de a vă prezenta perspectiva noastră în ceea ce privește acordul UE-Vietnam. Domnilor și domnilor, așa cum știți probabil, Vietnamul s-a integrat de-a lungul timpului în ceea ce privește respectarea regulilor pentru comerțul multilateral și în ceea ce privește participarea activă în cadrul de cooperare bilateral și multilateral. Pe lângă faptul că este un membru activ al ASEAN, Vietnamul a stabilit relații de tip FTA cu peste 10 parteneri din lumea întreagă. Rezultatul este că Vietnamul este a doua cea mai deschisă economie din regiune cu comerț care reprezintă peste 300% din uh, PIB-ul nostru. Tendința de protecționism este în creștere în unele părți ale lumii, însă Vietnamul se bazează în continuare pe sistemul comercial care se bazează pe reguli. Noi avem o agendă puternică de susținere a cooperării economice și comerciale. În martie 2018, Vietnamul și 10 țări au semnat un acord uh, de parteneriat uh, transpacific CPTPP cu standarde mai ridicate decât în orice alt acord negociat în regiune. Acest acord, care va intra în vigoare în următoarele luni, este un alt exemplu al angajamentului clar în regiunea Asia-Pacific în momentul în care această tendință este în creștere uh, din ce în ce mai mult. Domnilor și domnilor, FTA-ul între UE și Vietnam a fost încheiat în decembrie 2015. De atunci până acum am uh, avut un dialog deschis cu partenerii noștri pentru a avea un acord separat pentru protecția investitorilor, așa numitul IPA. Munca aceasta s-a terminat chiar în iunie anul acesta și aceasta ne-a pregătit posibilitatea să semnăm și să ratificăm acordul în conformitate cu procedurile naționale. Și mă bucur să aud că astăzi doamna comisar Malmström tocmai a confirmat acest lucru și uh, încheierea procesului de traducere pentru ca acordul să fie trecut mai departe la Consiliu și pentru începerea procesului de ratificare. FTA-ul a fost uh, negociat uh, în contextul unei relații globale. UE a fost uh, din totdeauna unul dintre partenerii importanți ai Vietnamului, cu un nivel care ajunge la 47,7 miliarde de euro pentru anul trecut. Vietnamul este al doilea partener comercial în regiunea ASEAN. Am ajuns așa departe pentru că am avut uh, parte de încrederea și am avut voința să clădim o relație pe termen lung de viitor. Probabil că vă amintiți, un prim pas în dezvoltarea relațiilor noastre a fost integrarea Vietnamului în economia globală printr-un angajament uh, pentru a face reforme pe marginea uh, regulilor OMC și în felul acesta Vietnamul uh, s-a alăturat regulilor UE în cadrul sistemului de preferințe SPG. Un prim pas a fost acela de a transforma Vietnamul într-o țară cu venituri uh, uh, pentru clasa de mijloc uh, foarte ridicate pentru a depăși nivelul de sărăcie și acum încercăm să trecem de la relațiile bazate pe preferințe multilaterale spre preferințe reciproce și spre un acord FTA de calitate am să vă prezint și aspectele de viitor al acestui acord. În primul rând, FTA-ul va elimina aproape toate contingentele tarifare, ținând cont de complementaritatea uh, structurilor între cele două părți, comerțul va crește probabil semnificativ. Taxele vamale ridicate ale Vietnamului pentru importurile din UE, de exemplu pentru echipament și mașinării, pentru produse farmaceutice, alimente și băuturi, pentru industria auto și produse din agricultură, pentru acestea taxele vor scădea. În ceea ce privește investițiile directe străinii, multe sectoare de activitate care acum sunt închise pentru investiții, cum ar fi, de exemplu, berea și băuturile, vor fi deschise de acum prin FTA către companiile europene. În al treilea rând, FTA-ul are potențialul de a promova uh, comerțul în servicii prin angajamente foarte liberale în sectorul serviciilor, inclusiv cele financiare, de distribuție, logistică și uh, profesionale. 4. Guvernul, uh, capitolul de guvernanță se acordă preferință UE și aceasta va însemna oportunități semnificative pentru companiile europene în industria farmaceutică sau în infrastructuri de îngrijire uh, și sănătate, transport public și altele. 5. Regulile Vietnamului în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală în ceea ce privește indicațiile de natură geografică, energii regenerabile, bariere tehnologice, siguranța alimentară și altele vor uh, intra în conformitate cu practicile internaționale. Companiile din Vietnam și mediul vor avea de câștigat și aceasta de pe urma creșterii comerțului și a investițiilor între cele două părți. În sfârșit, uh, al șaselea punct, domeniul de aplicare foarte larg al FTA-ului include angajamente clare în domeniul uh, mediului și al durabilității și acestea vor reprezenta un punct de plecare foarte bun pentru a ne dezvolta uh, în ceea ce privește agenda durabilă. Considerăm că FTA-ul va aduce beneficii care pot fi partajate de ambele părți, uh, de către Vietnam și UE, pentru viitor. Dacă vedem contextul mai larg și faptul că acesta este unul dintre FTA-urile uh, cele mai de calitate din regiune, e clar că el poate fi luat uh, drept model pentru parteneriatele economice în regiunea Asia-Pacific. Doamnelor și domnilor, încheierea negocierilor este o parte importantă, însă este doar începutul. Guvernul meu a început deja pregătirile pentru planul de implementare care va fi prezentat adunării naționale în vederea deschiderii de noi oportunități pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri de ambele părți. Sper sincer ca de acum încolo generația viitoare să ne poată mulțumi pentru înțelepciunea de care am dat de vadă pentru a avea o relație de succes pe viitor și pentru a transmite un mesaj puternic, pentru a arăta că în momentul în care protecționismul este în creștere, noi suntem dispuși să ne bizuim unii pe alții pentru a avea un acord de liber schimb între națiuni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Can. Și acum din partea Europei. Doamna König, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule raportor, dragi prieteni, domnilor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici alături de uh, viceministrul uh, Kuang pentru a dezbate temele legate de acordul pe care l-am negociat împreună și mă bucur în special pentru că avem acest schimb de opinii chiar în acest moment, așa cum a explicat și domnul președinte, pentru că, într-adevăr, decizia de a prezenta acordul uh, spre acordul comisiei a fost uh, anunțată chiar astăzi. Așa cum ați văzut în titlul uh, audierii, acesta este foarte potrivit. E vorba de beneficii și valori, care sunt elementele principale ale acordului nostru, și am să prezint în primul rând care sunt motivele economice din spatele acestui acord. Acordul este o oportunitate clară pentru investitorii și exportatorii europeni. Când am uh, uh, început relațiile diplomatice cu Vietnamul în 1990, uh, țara tocmai depășea o perioadă de izolare și a trecut prin procese de transformare radicale la nivel social și economice. Așa cum a spus uh, și domnul Kang, acestea au fost uh, în paralel cu dezvoltările la nivel global. Vietnamul este o țară dinamică în ziua de astăzi, peste 95 de milioane de locuitori, are uh, clasa de mijloc care crește cel mai rapid în Asia și uh, o populație tânără foarte dinamică. Rata de alfabetizare este foarte ridicată. Este de asemenea o țară unde sărăcia extremă a fost eliminată în mare măsură și asta dacă comparăm cu alte țări care se află la stadii asemănătoare de dezvoltare. Are o poziție centrală în Asia și Vietnamul este prin aceasta conectat foarte bine cu um, alte țări mari din regiunea asiatică. Este una dintre economiile care crește cel mai rapid din Asia, cu un PIB mediu de 6% uh, aproximativ în ultimul deceniu. Așa cum s-a spus, noi am fost uh, unii dintre partenerii cei mai importanți în această dezvoltare economică și uh, am uh, ajuns la un parteneriat cu beneficii reciproce, atât în ceea ce privește principiile și valorile partajate. În primul rând, acordul de parteneriat economic, care a intrat în vigoare în octombrie 2016, și avem și uh, cifre care confirmă practic tăria acestui parteneriat între noi. Vietnamul a devenit al doilea partener ca mărime în Asia după Singapur și înaintea Maleziei și toate uh, investițiile UE sunt uh, în jur de 8,3 miliarde de euro, sunt destul de modeste deocamdată, dar sunt în creștere. Acordul uh, de investiții și comerț uh, vor întări această legătură între Vietnam și UE, va reprezenta o platformă pentru a dezvolta și mai mult legăturile comerciale și de dezvoltare. Trecem acum la relevanța strategică a acordului, pentru că acest acord trebuie văzut într-un context mai larg. Acordul este important pentru uh, investitori și exportatori și îi aduce cel puțin la nivelul uh, investitorilor din țări terțe care au un acord uh, cu Vietnamul. La nivelul ASEANului, de asemenea Australia, Noua Zeelandă, Uh, Japonia, Corea, care au relații bilaterale cu blocul ASEAN și care negociază uh, parteneriate uh, la nivel regional și, așa cum s-a menționat, CPTPP, acordul care va intra în vigoare în curând. Deci, aceste acorduri vor permite operatorilor din UE nu numai să ajungă la nivelul celorlalți, ci chiar să-i depășească. Deci dacă ne comparăm cu concurenții sau rivalii din regiune. Acordul va întări prezența UE în Asia în urma unor noi generații de acorduri care au fost încheiate cu Corea, Japonia și mai recent Singapore. În special în acea regiune, după acordul cu Singapore, acordul cu Vietnam va reprezenta un pas decisiv pentru angajamentul nostru în regiune. Obiectivul final ar fi acela de a avea un acord între ASEAN și UE. Și, uh, fără îndoială, alături de Singapore, Vietnamul, prin nivelul de ambiții, este un acord uh, foarte bun uh, model pentru celelalte țări din ASEAN, cum ar fi, de exemplu, Indonezia sau Malezia. Așa cum s-a menționat de asemenea aici, uh, în intervențiile anterioare, există și uh, dimensiunea uh, sistemului global care este amenințată în ziua de astăzi și acorduri de felul acesta ar putea contracara această tendință nefavorabilă. Și acum am să trec la conținutul acordului. Uh, domnul Quang a menționat deja foarte multe dintre elementele principale și reușitele acestui acord. Este acordul cel mai ambițios pe care îl avem cu o țară în curs de dezvoltare și, așa cum spuneam mai devreme, se apropie foarte mult de nivelul ambițiilor pe care le-am stabilit în acordul cu Singapore, ceea ce este remarcabil. Vietnamul consideră acest acord ca un acord uh, care permite o adevărată transformare acesta fiind unul dintre obiectivele sale. S-a menționat aici că, practic, se așteaptă pe o perioadă de șapte ani eliminarea uh, tuturor taxelor vamale. Pentru Vietnam, perioada ar fi de 10 ani, pentru că există o diferență de dezvoltare. Uh, o bună parte din uh, taxele la export vor fi și ele înlăturate. Fermierii și micile companii vor avea de beneficiat de pe urma protecțiilor oferite de indicațiile geografice. Regulile pentru achiziții publice, de asemenea, vor aduce avantaje pentru uh, fermieri, infrastructură și uh, tehnologiile ecologice, ceea ce reprezintă un domeniu important pentru UE. Beneficii uh, există, bineînțeles, de ambele părți. Acordul va aduce și o nouă tendință pentru investiții de calitate de ambele părți și asta ne aduce la acordul uh, pentru protecția investitorilor pe care îl avem în paralel. Se includ aici uh, și uh, o nouă abordare care imită practic modelul din acordul cu Singapore. Se va asigura pe de altă parte un nivel ridicat de protecție a investitorilor prin definirea clară a standardelor de protecție și uh, permițând în același timp dreptul de reglementare al celor două părți. S-a ajuns la un echilibru practic între promovarea locurilor de muncă și protecția drepturilor guvernamentale de a elabora politici în interesul lor așa cum s-a întâmplat și în acordul cu Canada sau cu Singapore stabilește de asemenea uh, uh, instanțe care să soluționeze litigiile și prezintă și un cod de conduită obligatoriu, reguli de mediere și uh, prezintă uh, regulile foarte clare de alegerea membrilor Tribunalului de Soluționare a Litigilor vorbim despre beneficii și valori, așa că am să vă spun care sunt aceste valori uh, importante. În politica comercială UE uh, se știe că toate aceste obiective economice nu se pot face în detrimentul uh, uh, standardelor de mediu sau sociale. Ne deci centrăm practic pe o dezvoltare durabilă și standardele de mediu și sociale sunt esențiale. Acordul include și angajamente și obligații pentru a respecta standardele în domeniul muncii în conformitate cu standardele OIM și cu acordurile la nivelul agențiilor multilaterale. Se încearcă o ridicare a standardelor naționale și o monitorizare a felului în care se implementează acordul. UE are un angajament clar pentru ca drepturile omului să fie în centrul angajamentului nostru față de Vietnam și acesta a fost un principiu care ne-a ghidat de-a lungul procesului de negociere, așa cum s-a întâmplat și în uh, acordul anterior. O rundă uh, pentru drepturile omului a avut loc, a fost organizată în mai 2015, după care Comisia a făcut o analiză foarte detaliată pentru a vedea uh, uh, care vor fi consecințele acestui acord UE-Vietnam uh, asupra dezvoltării și a drepturilor omului. Procesul de monitorizare a implementării acordului, bineînțeles că va fi extrem de important, dar sunt încrezătoare că FTA-ul va aduce progrese pentru că se centrează pe condițiile de muncă și pe felul în care se implementează convențiile OIM. Va aduce progrese spre o mai mare transparență și pentru respectarea statului de drept prin acest acord și va permite o integrare mai strânsă cu societatea civilă. E clar că acordul va instituționaliza un adevărat proces de implicare a autorităților prin uh, PCA, FDA sau prin comisiile specializate care vor fi înființate. Și aceasta mă aduce la ultima remarcă finală, și anume pașii următori. Pe măsură ce uh, înaintăm în acest proces, așa cum a spus și domnul Coang, uh, trebuie să ne ocupăm și de implementarea acordului. La momentul acesta, acordul se traduce în toate limbile oficiale și, bineînțeles, uh, și în limba vietnamită. Și așa cum am văzut astăzi, acordul va fi transmis Parlamentului și Consiliului în curând. În același timp, încercăm să evaluăm care vor fi măsurile necesare pentru implementare și în acest sens avem un dialog deschis uh, cu autoritățile din Vietnam pentru ca regulile să fie clare, uh, specifice pentru toate măsurile de implementare necesare. Mulțumesc, doamnă König, și acum am să dau cuvântul uh, președintelui Comisiei pentru Drepturile Omului, domnul Panțeri, și după aceea președintelui delegației pentru Asia de Sud-Est, după care vor avea cuvântul și colegii. Avem aproximativ 15 uh, minute la dispoziție pentru această rundă de întrebări. Domnul Panțeri, vă rog. Dan, yeah, ok. This so then, um, I... Doamna Logbiller, mai întâi. Lucrăm împreună și eu sunt cea care prezintă mesajul. Situația drepturilor omului din Vietnam suscită multe îngrijorări pentru că există totuși un angajament la nivel internațional pentru a le respecta. Și din cauza situației numeroaselor încălcări uh, uh, s-au impus sancțiuni. Știți că în luna aprilie i s-a cerut Vietnamului din partea ONU să nu mai uh, uh, exercite presiunea asupra celor care apără drepturile omului sau cei care manifestă uh, în mod pașnic. Unii dintre ei au suferit din cauza um, codului penal care este încă în vigoare din 1999 și există inclusiv uh, riscul de pedeapsă cu închisoare pe viață sau de pedeapsă cu moartea în temeiul acestui cod penal. Domnul Panțeri m-a rugat să vă spun că acordul de liber schimb uh, um, cu Vietnamul ar fi trebuit să reprezinte o garanție pentru o mai bună protecție a drepturilor omului Există, uh, de asemenea, um, probleme cu sectorul uh, textilelor, care este principalul sector care exportă uh, și, în plus, sindicatele în continuare sunt interzise. Se pare însă că există niște lacune în ce privește dreptul muncii în acest proiect de acord pentru că uh, noi l-am comparat și cu proiectul de acord uh, între uh, Vietnam și SUA. Totuși, în acordul uh, uh TTP s-a, au existat niște angajamente luate de către Vietnam pentru a-și forma dreptul muncii. Convenția 87 98 105 a OIM stipulează că înainte de intrarea în vigoare a acordului, um, Vietnamul ar trebui să aplice aceste convenții, dar ele nu erau pomenite în acordul dintre Vietnam și UE. Și atunci domnul Panțeri mă roagă să vă adresez următoarele întrebări, domnule ministru adjunct. Aveți de gând să uh, traduce, să um, transpuneți aceste convenții în legislația națională înainte ca Parlamentul să voteze acordul UE-Vietnam? Și o întrebare pentru doamna Koenig. De ce nu ați uh, pus respectarea drepturilor omului și inclusiv a convențiilor OME uh, ca fiind o precondiție înainte de a încheia un acord de liber schimb? Mulțumesc! Acum dau cuvântul președintelui delegației cu ASE de Sud-Est. Mulțumesc pentru posibilitatea de a-mi exprima părerea astăzi aici ca președinte al delegației ASEAN. Personal, sunt foarte interesat de chestiunea acordurilor de liber schimb. Vreau să obținem progres și eu și colegii mei din delegație. An de zile s-a discutat cu Singapore, s-au nego s-a negociat, s-au încheiat negocieri, s-au încheiat și cu Vietnamul. Pentru noi este foarte important ca într-o lume în care se face o nouă politică comercială să avem relații bilaterale UE și uh, regiunea ASEAN uh, consolidată. Acordurile de liber schimb care sunt acum negociate pot să fie nu doar un reper pentru întreaga regiune, căci mai sunt negocieri și în alt stat și cu Filipine, Indonezia, Malaezia și Thailanda, ci uh, pot reprezenta un bun punct de pornire. Am trei întrebări. E o dinamică acum la nivelul dezvoltării în Vietnam. E o populație stabilă, tânără, inteligentă, poporul este muncitor și se cere o legătură mai puternică cu Uniunea Europeană. Este corect și bine? Și, ca eurodeputați, nu ține neapărat de noi să criticăm sistemul politic în uh, deplinătatea sa. Nu ne băgăm în afacerile interne ale statului partener. Dar, și doamna Lochpilar a spus deja asta, Parlamentul European vrea acest acord de liber schimb. Vrem să-l sprijinim și vrem să dăm câteva precondiții în ceea ce privește situația drepturilor omului, standardele sociale și dreptul, drepturile lucrătorilor. Subliniez următoarea întrebare. Cum arată planul dumneavoastră în Vietnam înainte ca noi să ratificăm? Deci cum arată planul de a implementa în legislație prevederile din acest acord de liber schimb, mai ales în ceea ce privește dialogul pe drepturile omului E nevoie de progrese simțitoare în ceea ce privește libertatea presei, libera exprimare și drepturile omului individuale. E o euforie legată de acest acord, dar eu consider în continuare că aceste lucruri sunt necesare. Către doamna König, fiind date cele două negocieri pe aceste două acorduri, credeți că va exista o, uh, un acord regiune, regiune cu regiune, deci region to region, în viitorul apropiat? Mulțumesc. Am acum cinci, șase, ba nu, șapte solicitări de intervenție. După care gata. Vă rog să respectați un minut și jumătate. Maria Arena. Merci beaucoup. Mulțumesc. Fac parte din cei 32 de deputați care au scris Comisiei Europene ca să arate care erau principalele lor preocupări legate de acordul UE-Vietnam și ne-am concentrat mai ales pe drepturile omului în Vietnam, libertatea de exprimare, cenzura, independența justiției, de uh, detenția anumitor sindicaliști sau anumitor apărători al drepturilor omului. Ori, trebuie să amintesc, uh, articolul 3 din tratatul UE ne impune să promovăm drepturile omului în toate politicile pe care le ducem. Deci, întreb Comisia, uh, Considerați că acordul de liber schimb negociat actualmente cu Vietnamul este în conformitate cu articolul 3 din TFUE? A doua întrebare, tot pentru Comisia Europeană. Ați vorbit despre capitolul investiții și în capitolul investiții există uh, acest mecanism uh, care stipulează că dacă un investitor european consideră că nu sunt respectate uh, drepturile în Vietnam, poate să facă apel la un tribunal privat. Și atunci ce se întâmplă cu un sindicalist uh, uh deținut? Uh, de ce nu poate și un sindicalist să aibă uh, uh, drepturi, precum drepturile pe care noi vrem să le vedem respectate pentru investitorii europeni? E adevărat că uh, Vietnamul poate să uh, judece investitorii, dar totuși jurisdicția este organizată diferit de aceea am adresat aceste întrebări Comisiei despre drepturile omului. Acum, uh, uh, um, doamna Judith Darling, Curtin Darling, mulțumesc uh, negociatorilor pentru prezența sa aici. Am o întrebare destul de asemănătoare și eu am semnat această scrisoare care de fapt a avut semnătate în toate grupurile politice din această instituție. Înainte ca Vietnamul să se alăture OMC-ului, și-a luat angajamente în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă și respectarea drepturilor omului. Ori când vedem realitatea de pe teren, ce primim de la apărătorii drepturilor omului și de la ONG-uri, este că în ultimii doi ani situația s-a înrăutățit și că legislația este și mai restrictivă pentru ei. Mă refer la legislația privind uh, securitatea cibernetică și că, de exemplu, acum pedepsele sunt și mai aspre pentru apărătorii drepturilor omului Um, pedepse cu închisoarea mai lungi, oameni care sunt strămutați, sunt îndepărtați de familiile lor atunci când sunt condamnați la um, închisoare și cumva este o pedeapsă dublă. Aș vrea să mă uh, alătur uh, întrebărilor puse de colega mea și atunci uh, vreau să știu ce cere Comisia în această privință. E important să ne răspunsul înainte de a ajunge la votul acestui acord. Iar autorităților din Vietnam le uh, pun următoarea întrebare. Ce foaie de parcurs veți um, avea? Pentru că s-a vorbit mult în prezentare despre uh, dezvoltarea sustenabilă și despre dreptul muncii, dar drepturile omului sunt uh, indivizibile. Poți să uh, ai uh, comerț liber, dar nu poți să-ți permiți să ai comerț liber dacă sindicaliștii nu uh, își au drepturile garantate sau nu ai libertatea de exprimare. Cea mai bună metodă de a da dovadă de bunăvoință și de un angajament serios ar fi să luați măsuri imediat și să eliberați prizonierii politici precum uh, blogării, și jurnaliștii ca să dați uh, dovadă că uh, nu vă mulțumiți doar cu declarații frumoase, pentru că nu vrem să se întâmple cum s-a întâmplat și cu aderarea dumneavoastră la OMC, unde am văzut foarte multe cuvinte frumoase pe hârtie și nimic uh, real. Nadia Hirsch. Mă scuzați, doamna Heinz. Da, comerțul bazat pe reguli este unul pe care îl respectăm și ni-l dorim. Acordul cu Vietnamul trebuie să ofere un nou model pentru politica comercială dar deocamdată uh, apar titlurile foarte frumos, însă fără conținut. Am văzut că în ceea ce privește drepturile omului, în ceea ce privește dreptul lucrătorilor, aici e loc de mai bine și trebuie să recupereze ritmul. Domnul Lange a menționat deja asta, um, um, conven- ratificarea convențiilor OIM. Deci la Japonia mai sunt două de ratificat, aici trei. Vreau să știu în ce stadiu se află lucrările din acest punct de vedere. Și am rezerve și în ceea ce privește încălcarea regulilor. Nu există, de exemplu, dacă se încalcă regulile, pro, uh, posibilitatea de a opri acordul. Iar la capitolul de durabilitate nu sunt mecanisme de sancțiune ce se întâmplă cu adevărat în momentul în care se încalcă regulile, cum se va reacționa și o întrebare de ordin general. Cum se va ajunge la îmbunătățirea drepturilor omului? Ce e dispus să facă Vietnamul? Pentru că vrem să vedem că Vietnamul ia foarte în serios îngrijorările noastre. Heidi Hautala. Mulțumesc! Eu doresc să vorbesc despre legătura dintre acest acord de liber schimb și acordul de parteneriat voluntar uh, pentru care eu sunt raportoare în această comisie. Mie îmi place mult acest instrument, deoarece s-a dovedit a fi una dintre cele mai bune căi de a încuraja exporturile legale de lemn din țara dumneavoastră și cred că până la urmă doar așa Vietnamul se poate asigura că doar lemnul care a fost tăiat în mod legal uh, pătrunde pe piața europeană. Dar să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să ne asigurăm că Vietnamul uh, face toate modificările legislative pe plan național uh, ca să Um, întrerupă braconajul uh, cu lemn. Eu cred că trebuie să aveți acțiuni rapide și ferme, pentru că s-ar putea altfel ca acordul de liber schimb să intre în vigoare mai întâi înainte de acordul de parteneriat voluntar, ceea ce cumva va uh, dăuna eforturilor noastre de a ajuta Vietnamul de a-și face curățenie în uh, sectorul exploatării forestiere. Și vreau de asemenea ca în acest context să pun o întrebare comisiei. Sunt raportoare pentru parteneriatul voluntar. Vă rog să mai acordați câteva secunde ca să pun o întrebare comisiei. Este adevărat că tarifele vamale de import pentru produsele uh, acoperite de acordul de parteneriat voluntar ar fi total liberalizate dacă acordul de liber schimb intră în vigoare? Continuați, s-a întrerupt microfonul doamnei Hautala, din păcate. Și uh, se poate întâmpla să nu mai putem să ne ocupăm de uh, lemnul care a fost uh, tăiat în mod ilegal. Președintele, vă rog frumos să vă respectați timpul alocat pentru că toată lumea are întrebări importante, dar avem și niște uh, musafiri care au făcut eforturi ca să se deplaseze astăzi uh, la această audiere și vreau să le ofer și lor oportunitatea de a ne da punctul lor de vedere despre acest acord. Alesia Moscar, acum cuvântul. Din intervențiile precedente, deja Cred că s-a înțeles că pentru noi drepturile omului uh, reprezintă chestiunea fierbinte. Nu vreau în niciun caz să uh, nu recunosc faptul că este un acord foarte ambițios, cu o mare importanță geostrategică. Totuși este important ca guvernul din Vietnam să dea mm, un mesaj și să arate că uh, va exista o schimbare de macaz, uh, o adevărată schimbare a mentalității. Nu ni se pare că s-au făcut ceva progrese în ce privește drepturile omului și drepturile lucrătorilor și faptul că s-au uh, oferit uh, drepturi politice. Așa s-a întâmplat înainte să înceapă negocierile, dar între timp s-au făcut pași înapoi și ați regresat. Cum aveți de gând să dovediți în mod concret că vreți cu adevărat să luați măsuri ca să reparați uh, situațiile deja identificate? Pentru că, de fapt, nu este vorba despre cine știe ce mare remodelare a legislației interne, Um, ca să eliberați deținuții politici sau ca să vă modificați legislația în ceea ce privește securitatea cibernetică. Mulțumesc. Doamna Fiorența are cuvântul acum. Mulțumesc. Eu uh, am fost uh, interpelată de ce au spus colegii, mai ales uh, colegele Arena și Darling Mă bucur că avem ocazia să uh, avem un schimb de vedere. Vietnamul este una dintre țările cu cea mai mare rată de creștere economică din ultimele decenii, o creștere economică care a permis multor oameni să iasă din sărăcie, dar există încă multe dezechilibre pe plan social și pe planul protecției mediului. În luna iunie au avut loc proteste ale populației pentru că nu mai doresc crearea unor zone economice speciale. În mod normal, aceste zone vor duce la uh, deschiderea unor unități de producție pe co- la costuri mici și care, de fapt, uh, nu garantează cele mai bune condiții. Noi uh, ne întrebăm ce se va întâmpla cu aceste zone. Veți respecta exact aceleași standarde de mediu și de dreptul muncii ca în restul țării, în aceste zone economice speciale și vreau să știu dacă Vietnamul și angajamentul să ratifice convențiile OIM, inclusiv cea despre libertatea sindicală. Pentru noi acesta este un punct foarte important, pentru că garantează atât respectarea drepturilor lucrătorilor, cât și drepturile omului. Și cerem acum dacă noul cod al mun- să știm dacă noul cod al muncii va fi revizuit. De asemenea, vreau să știu dacă o să respectați acordul de la Paris. O ultimă întrebare pentru comisie ce se va întâmpla dacă nu se va respecta capitolul despre dezvoltarea sustenabilă din acord. Thank you very much. Following on some my social... Christopher Fielner, mulțumesc. Uh, reiau, uh, continui întrebările colegilor. Să, vreau să, o să adresez o întrebare comisiei. Putem să comparăm cu CPTPP? Uh, e aici un domeniu de aplicare mai mare, mai ales în ceea ce privește mediul. A doua întrebare am tot auzit despre sancțiuni la capitolul TSD. Știți cumva de situații în care sancțiunile prin capitolul TSD au fost aplicate la soluționarea litigiilor? Și apoi o altă întrebare. Mă întreb, când discutăm despre regulile de origine, noi suntem mai puțin generoși în ceea ce privește dubla transformare, comparativ cu uh, ce s-a întâmplat mai trecut uh, când puteam obține lucruri de la alte țări GSP. Cum putem spune că asta este uh, un pas înainte, când le limităm capacitatea de outsourcing? Pot spune multe lucruri bune despre Vietnam, dar nu pot spune că este o democrație care respectă statul de drept. Este foarte important să se facă progres la acest capitol, dar oare este rezonabil ca un investitor într-o dispută să trebuiască să aleagă dintr-o listă pe care a hotărât-o Vietnamul la capitolul arbitraj? În mod obișnuit ar trebui să aleagă liber. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul negociatorilor șef, poate de data aceasta în ordine inversă. Helena König mai întâi, ea va începe. Încercați să fiți cât se poate de succintă. Voi încerca. În orice caz au fost foarte multe întrebări. Mare parte pentru domnul ministru Kong. Eu cred că suntem cu toții de acord că nu e o situație perfectă. De fapt, nici noi nu suntem perfecți la toate capitolele și nu avem parteneri perfecți, dar să nu uităm care a fost punctul de pornire. Adesea discutăm despre o transformare și despre cum putem să uh, profităm de tendințele pozitive, inclusiv în ceea ce privește drepturile omului. Să vedem ce s-a obținut în acordurile de liber schimb de până acum, unde am acoperit probleme de mediu și dreptul muncii, plus alte drepturi. Și utilizăm absolut toate instrumentele. Nu este un eveniment izolat. Ținem cont deja de ce s-a negociat, de exemplu, un acord de parteneriat și cooperare care a fost aprobat, vedem ce e acolo cu drepturile muncii și apoi încercăm să extindem uh, la acordul comercial acele aspecte. Vom păstra legătură cu colegii noștri și cu delegația noastră de la Hanoi pentru a ne asigura că Ceea ce cerem noi e în concordanță cu o politică amplă europeană. În ceea ce privește dreptul muncii, am primit semnale din partea Vietnamului până acum, și anume că există interesul de a se ratifica acele convenții OIM. Domnul ministru Ajung probabil se va referi la acest aspect și, într-adevăr, facem o activitate de follow-up pentru a vedea dacă munca este una susținută, munca înspre ratificarea convențiilor restante, OIM. Acestea fiind spuse, obiectivul nostru general este de a avea rezultate tangibile, dar totul este o mișcare mai amplă. Niciodată nu va fi posibil să avem uh, o schimbare peste noapte. În acest caz sperăm să reușim uh, să vedem uh, ratificate convențiile OEM cât mai repede posibil. În ceea ce privește capitolul TSD, aici uh, sunt acoperite mai, mult mai multe lucruri decât în CPTPP. Nu voi intra în discuția despre sancțiuni din nou. Am avut această discuție de mai multe ori și probabil că ați văzut planul nostru de acțiune în 15 uh, puncte. E vorba de implementarea unor programe pentru a susține societatea civilă, pentru a vedea ce se întâmplă um, cu respectarea tuturor aspectelor din capitolul TSD, și uh, pentru a vedea ce se întâmplă cu normele de mediu. De fapt, există un angajament în ceea ce privește respectarea uh, normelor din acordul de la Paris, inclusiv în acest ALS. Cu privire la sectorul silvic, e adevărat că taxele de import vor fi liberalizate la intrarea în vigoare. ce privește FLECT, Vrem să respectăm angajamentele din acest acord și, ca să vă spun sincer, nu ne pierdem uh, influența doar pentru că liberalizăm uh, aceste domenii, căci Vietnamul s-a angajat și și-a arătat uh, interesul să semneze FLECT. Este și în interesul Vietnamului și în interesul nostru să ne asigurăm că vom avea cherestea durabilă venind înspre Europa cât mai repede posibil. Cu cât mai repede avem flagged, cu atât mai bine pentru toată lumea, căci vom putea monitoriza aceste activități. Un ultim comentariu. Dacă avem un exemplu unde s-au aplicat sancțiuni într-un capitol TSD. Știu că au fost provocări și la alte capitole. Problema care este? Că, până acum, nicio provocare n-a putut arăta că există o legătură între nerespectarea unor aspecte de la capitolul TSD care să aibă, deci care să aibă un impact direct asupra comerțului sau investițiilor. Ce înseamnă asta? Că sancțiunile care uh, ar fi trebuit aplicate nu, sau care au fost cerute nu au ajuns să fie aplicate. Mergem pe calea cooperării. Asta propunem. De fapt, propunem un sistem în capitolele de implementare este calea mult mai bună de urmat, căci discutăm la nivel guvernamental, cu implicarea societății civile, cu experți independenți și cu publicarea rezultatelor. Știu că nu există un acord comun asupra acestui rezultat, dar noi uh, la asta am ajuns ca și concluzie după numeroase lucrări. Domnule ministru adjunct, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Mulțumesc pentru toate comentariile și toate întrebările despre aceste două acorduri. Nu știu dacă pot să fiu succint, căci au fost foarte, foarte multe întrebări ce mi-au fost adresate direct, însă mă voi strădui să ofer toate explicațiile. Mai întâi despre muncă. Pentru Vietnam, acesta este primul acord de liber schimb care presupune un angajament puternic de a respecta, promova și implementa uh, dreptul muncii așa cum el uh, apare în Convenția OIM. Vietnamul și UE au spus că ambele părți vor depune eforturi susținute pentru a ratifica convențiile fundamentale OIM. Din acel moment am semnat un acord comprehensiv pentru parteneriatul uh, din Asia-Pacific cu angajamente similare. Și vreau să vă confirm un lucru. La, în uh, CPTPP nu se prevede nicăieri schimb, o schimbare legislativă înainte de intrarea în vigoare a acordului CPTPP. Asta vă confirm eu. Acordul uh, de liber schimb dintre UE și Vietnam n-a fost încă semnat, e drept, dar Vietnamul a fost foarte proactiv pentru a se pregăti pentru implementarea obligațiilor asumate la capitolul de dezvoltare durabilă și comerț din a, acest acord de liber schimb. După încheierea acordului, premierul uh, a promulgat un plan. S-a întâmplat în decembrie 2015 pentru a promova ratificarea celor trei convenții OIM care încă nu fusese ratificate în adunarea națională a Vietnamului. Și vreau să vă spun că din cele opt convenții, Vietnamul a ratificat deja cinci. Mai sunt cele trei, avem un plan pentru ele ca să promovăm ratificarea. Acest plan vine cu eforturi concrete, guvernamentale, respectând și principiul diseminării informației, respectând principiile internaționale de cuprins în legislația și practicile mm, din Vietnam. Apoi mai este o propunere a guvernului către adunarea națională vietnameză de a revizui comprehensiv codul muncii. Legile și practicile din Vietnam trebuie aliniate standardelor internaționale, inclusiv standardelor și practicilor OIM. Ne așteptăm ca această lege să fie depusă adunării naționale uh, și să fie, la anul și să fie ratificată în noiembrie 2019. Guvernul, cu asistența OIM și altor donatori, pregătește în mod activ această reformă cu un plan legislativ cu tot, așa cum s-a convenit în adunarea națională. Deci vreau să vă spun că e adevărat că încă n-a fost semnat acordul UE uh, Vietnam de liber schimb, dar se fac pași serioși în Vietnam pentru a respecta angajamentele care sunt uh, cuprinse în capitolul de dezvoltare durabilă și de comerț. Acum despre mediu. E o poveste lungă, încerc să fiu succint. Vietnamul acordă o atenție deosebită protecției mediului la capitolul dezvoltare economică. Am dat o lege uh, în 1993 pentru mediu, iar în 2012 premierul a lansat o strategie națională pentru uh, o creștere ecologică. În 2016, probabil știți, Vietnamul s-a alăturat uh, altor state care au adoptat acordul de la Paris. Acordul cu UE va ajuta Vietnamul să meargă dincolo de asta. Capitolul 13 din acordul de liber schimb cu UE, capitolul despre dezvoltarea durabilă, ne va ajuta să privim, uh, să facem comerț fără a slăbi uh, standardele de mediu. Avem un angajament foarte serios asumat, vrem să implementăm acordul multilateral de mediu pe care l-am ratificat, inclusiv uh, prevederile în ceea ce privește schimbările climatice, prevederile de la acord și în ceea ce privește speciile uh, periclitate și biodiversitatea. Nu vom sacrifica standardele de mediu doar pentru a atrage investiții și comerț. Aceleași uh, angajamente apar și în CPTPP. Guvernul meu este foarte hotărât și dedicat cauzei mediului. Despre defrișările ilegale acum. Guvernul meu este iarăși foarte hotărât să combată defrișarea ilegală. Suntem printre puținele țări din regiune care au fost de acord să negocieze și să uh, semneze un VPA cu Uniunea Europeană din acest punct de vedere. Asta înseamnă că suntem hotărâți să spunem nu cherestelei ilegale. Și sper că comunitatea uh, de afaceri din acest domeniu a fost deja sensibilizată în Vietnam. Săptămâna viitoare acordul aferent va fi semnat la Bruxelles. Sper ca toată lumea să ia notă de el. Ne va ajuta să avem rezultatele dorite și uh, scontate în viitorul apropiat. S-a vorbit acum foarte mult despre drepturile omului. Doamnă Curtin Darling, vă confirm următoarele. În procedura de aderare la OMC, eu nu mi-amintesc să, să ne fi asumat angajamente față de drepturile omului, căci OMC nu este despre drepturile omului. Corectați-mă dacă greșesc, dar nu mi-amintesc să ne fi asumat asemenea angajamente. Despre acordul de liber schimb cu UE, acesta este parte a unui cadru mult mai amplu de cooperare între Vietnam și UE. E parte dintr-o structură mult mai amplă și deci ne așteptăm la următoarele – dacă contribuim la consolidarea relațiilor dintre noi, dacă ținem cont de experiențele din trecut din Vietnam, rezultă că consolidarea relațiilor dintre noi duce la îndeplinirea obiectivelor și în plan social. E parte a motivului pentru care, din punct de vedere strategic, guvernul a adoptat o agendă puternică de integrare economică cu reguli de transparență, predictibilitate și cu un angajament puternic față de părțile interesate. Din păcate, eu nu sunt decât un umil negociator comercial. Și ca ă, și ca și în cazul altor negociatori pe acest subiect, e în afara domeniului meu de expertiză ă, situația drepturilor omului, dar sunt alți colegi din Vietnam și din Uniunea Europeană, inclusiv uh, dragul nostru ambasador care este prezent, vă va putea vorbi despre acest uh, subiect. Ca rezultat al cooperării și parteneriatului dintre noi, uh, cu siguranță poate să vă relateze niște lucruri importante. Sper să fi răspuns la toate întrebările, dacă nu, vă rog să mă iertați. Mulțumim foarte mult, domnule ministru adjunct, pentru reacția dumneavoastră la întrebările membrilor. Am încheiat primul panel al audierii noastre. Urmează a doua parte cu cinci experți. Cinci experți care ne vor prezenta lucruri din perspective complet diferite și cu satisfacție vă spun că am reușit să-i aducem pe toți cinci aici, în acest for al discuțiilor deschise. Domnul Nicolas Odie este de la Camera de Comerț din Vietnam, Șase minute maximum îi dau cuvântul. Șase minute? Speram la zece. Euh, Mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte, domnule raportor general, domnule ministru adjunct uh, Kang, doamnă Kenic, domnilor și domnilor deputați. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici Membrii noștri sunt astăzi aici uh, uh, la Bruxelles tocmai pentru a promova acest uh, acord. Vestea bună este că acest acord va fi ratificat, ratificat între 2019 și 2020, Convenția ILO. Deci pot să vă spun că sunt președintele Camerei de Comerț, cu care include 1000 de membri o parte dintre ei sunt în sala uh, de alături, la altă întâlnire. Toți uh, membrii noștri susțin uh, acest acord de liber schimb cu Vietnamul. Trebuie să spunem cine suntem noi noi nu suntem finanțați uh, de la Bruxelles, nu suntem finanțați de Comisia Europeană, nici de delegațiile europene, nu, sunt uh, nu suntem finanțați de guvernul uh, din Vietnam, nici de Ministrul pentru Comerț, ci suntem o organizație absolut independentă care ne autosustinem. Aceasta o afirmăm în declarația celor o mie de membri ai noștri. Scopul nostru este să uh, reușim să facem ca Vietnamul să fie o țară prietenoasă cu mediul de afaceri pentru a promova comerțul și investițiile în Vietnam, lucru pe care l-am făcut în ultimii 20 de ani, când ne-am înființat. Noi Uh, ne-am uh, întins peste 16 domenii de activitate și atunci când uh, ministrul ajunct Canc lucrează cu comisia, noi am înființat 16 comisii sectoriale și știu că uh, uneori, domnule Kang, am fost destul de critici, pentru că noi suntem vocea o mie de membri care ne-am pronunțat de-a lungul acestor negocieri. Uh, noi uh, ne aflăm peste tot în Vietnam, nu doar în Hanong și în marile orașe, ci peste tot și în zonele rurale, pentru că reprezentăm uh, fabrici de, de textile, de încălțăminte, uh, multe companii care sunt în zonele rurale nu știu dacă cunoașteți Haiphon, uh, care este al doilea port ca mărime în Vietnam și probabil unul dintre cele mai importante din regiune și, bineînțeles, din Vietnam, cu foarte mulți uh, uh lucrători, cu o industrie foarte importantă și uh, un port foarte activ. În Bingzong, de asemenea, este o zonă uh, unde sunt toate fabricile de încălțăminte textile și uh, multe altele. Uh, avem uh, uh, mulți reprezentanți din această zonă pentru a ne asigura că promovăm cu adevărat uh, Vietnamul și toate regulile uh, în aceste domenii. Publicăm o dată pe an acea numită White Book, deci Cartea Albă. Avem un dialog deschis pe temele de reglementare cu Ministrul pentru Comerț. Lucrăm cu Banca de Stat din Vietnam, tocmai pentru că dorim să ne asigurăm că principiile importante pentru Uniunea Europeană sunt într-adevăr înțelese așa cum trebuie de către guvernul și uh, ministerele competente. În ultimii 30 de ani am trăit în Vietnam și am văzut uh, cu ochii mei cum s-a schimbat Vietnamul în uh, toți acești ani. De-a dreptul impresionat, uh, în 1998 Vietnamul a hotărât să deschidă Vietnamul pentru investițiile și companiile străine și eu m-am dus acolo în 1993 și am văzut uh, cu ochii mei ce s-a întâmplat în acești ani, de-a dreptul impresionant. Creșterea economică a fost de uh, medie 6% anual, 6,7% uh, în ultimii ani. Când m-am dus eu acolo, 60% din populație era sub pragul sărăciei, acum acest uh, nivel a ajuns la 3%. Când m-am uh, deplasat în Vietnam pentru prima oară, Nu exista acces la electricitate, acum aproape fiecare casă, chiar și în zonele cele mai îndepărtate, zonele rurale, în sudul Vietnamului, au acces la electricitate, copiii merg la școală, există un acces la îngrijirile medicale. De multe ori copiii se duc până la Hanoi sau la orașele importante, deci iată multe îmbunătățiri. În ceea ce privește PIB-ul, în 1998 creșterea era de 3%, acum a ajuns la 6-7%. Iată care este Vietnamul de astăzi. Pe de altă parte, investițiile străine uh, directe au crescut uh, pe măsură. Un lucru pe care îl știți cu siguranță, uh, Vietnamul are 16 acorduri de liber schimb cu 65 de economii. Când am fost invitată pentru a prezenta acest uh, discurs, m-am gândit și la un alt aspect. Uh, Samsung are investiții enorme la momentul actual în Vietnam. Samsung are investiții uh, pe mărimea tuturor investițiilor UE în Vietnam la momentul acesta. Camera de comerț este foarte mare, cu mie de membri, iar acum am ajuns la 10.000 de membri și 100.000 de persoane care trăiesc în uh, Vietnam încearcă să promoveze această Camera Comerțului. Prim-ministrul Vietnamului a spus tuturor companiilor că pot veni uh, în Vietnam și că ușile le vor fi deschise pentru a face investiții acolo. Aceasta este o veste foarte bună pentru noi. De asemenea, investițiile chinezești uh, sunt importante. Uh, cu toții ați auzit de politica One Belt, One Road. Dacă vedeți ce se întâmplă uh, între Vietnam și China, e clar că această politică va afecta și Vietnamul, pentru că sunt atât de aproape. După 30 de ani de implicare activă a Europei în Vietnam, am văzut că China s-a implicat mai mult, Statele Unite poate nu atât de mult uh, în această uh, politică comercială și iată de ce noi susținem acest acord. S-au făcut multe schimbări în uh, Vietnam, după cum am menționat. Noi lucrăm cu Ministerul pentru Comerț din 2013 pentru acest acord de liber schimb și un ultim lucru pe care aș vrea să-l menționez, um, și uh, noi vom avea o cameră pe modelul de la OMC pentru a face o analiză între uh, felul în care se implementează FTA-ul și problemele care apar. Și, de asemenea, ne vom asigura că se respectă Convenția OIM. Mulțumesc! Da, cred că veți fi ales cu siguranță după așa o prezentare. Domnul Curtis, care vine din partea organiza... doamna Curtis, care vine din partea OIM și ne va uh, spune părerea acestei instituții în legătură cu FTA-ul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în numele meu și al instituției pe care o reprezint pentru această invitație și pentru uh, dezbaterea de astăzi câteva minute pentru a vă spune care este perspectiva OIM um, și care sunt beneficiile acestui acord din punctul nostru de vedere și al agendei uh, OIM. Știți foarte bine și am văzut deja și din întrebările pe care le-ați adresat că cunoașteți foarte bine agenda uh, noastră. Poate nu știți atât de multe uh, Uh, însă cum am lucrat noi de-a lungul anilor cu Vietnamul. Vietnamul s-a alăturat organizației noastre în 1992 și de atunci până acum uh, a existat un proces de ratificare și de implicare uh, din ce în ce mai puternică. Convenția din 2003 a însoțit, începând în acel moment până acum, procesul de ratificare și toate angajamentele care au fost asumate la nivel voluntar. S-a spus că Vietnamul a ratificat deja 5 din cele 6 convenții de bază ale OIM, de altfel este media din regiune. De asemenea, 3 din 4 convenții pentru guvernanță și asta reprezintă uh, mai mult decât media din regiune. Recent s-au ratificat uh, și o serie de convenții în ceea ce privește siguranța la locul de muncă și uh, convenții referitoare la piața mucii. Așa cum s-a spus aici, uh, organizația noastră a susținut, susținut guvernul Vietnam în procesul de reformă pe care l-a realizat pentru o implementare mai bună a convențiilor ratificare, ratificate și pentru ratificarea altor standarde internaționale, centrându-ne în special pe convențiile fundamentale. Acordul de liber schimb uh, Europa-Vietnam uh, oferă o nouă oportunitate pentru a lucra mai de aproape cu guvernul Vietnamului pentru a atinge obiectivele acestei agende. OIM-ul a însoțit guvernul din Vietnam de-a lungul anilor pentru a susține revizuirea codului muncii actual în conformitate cu standardele internaționale, a oferit și campanii de conștientizare alături de partenerii sociali în ceea ce privește principiile fundamentale la locul de muncă, pentru ca regulile să fie respectate și pentru a asigura un angajament clar pentru aceste reguli. Am lucrat cu guvernul și pentru a dezvolta un cadru de dezvoltare industrială care să fie în conformitate cu uh, principiile internaționale pentru negocieri colective și altele am lucrat și la dezvoltarea instituțiilor și a serviciilor care să corespundă unui cadru modern. Aceasta înseamnă și uh, promovarea uh, reprezentanților independenți la nivelul companiilor, crearea unui spațiu pentru a exista organizații de bază, includerea sindicatelor și a organizațiilor pentru uh, patroni în procesele de dezvoltare durabilă. Am făcut și studii de impact uh, asupra uh, schimbărilor realizate și procese de capacitare a partenerilor noștri. Avem un program de lucru în Vietnam care susține mai ales la nivelul companiilor și uh, în procesul de prelucrare, în industria de prelucrare. OIM are trei domenii strategice de acțiune în Vietnam. În primul rând, susținerea integrării globale a Vietnamului, și lupta pentru creștere și dezvoltare inclusivă și toate acestea pentru îmbunătățirea guvernanței, protecția socială, securitatea socială, etc. Avem un proiect important care se centrează și pe CSR, care, bineînțeles, sunt un element esențial al acordului de liber schimb și dorim să promovăm uh, implementarea drepturilor și principiilor fundamentale la nivelul de bază. De exemplu, declarația de la Iemeni, care reprezintă standardele de bază ale muncii, pentru a nu oferi nicio excepție de la aceste reguli. Lucrăm uh, prin intermediul unui dialog uh, pe bază de dovezi uh, în ceea ce privește industria prelucătoare. Guvernul are un program de lucru, o foaie de parcurs cu obiective în conformitate cu declarația OIM din 1998. Aceste angajamente sunt incluse de altfel în capitolul de dezvoltare durabilă. Este inclus și un cod al muncii revizuit care este absolut necesar pentru a ajunge la adoptarea și ratificarea celorlalte convenții OIM. Prin adoptarea acestui cod uh, de conduită, așa cum a spus uh, și domnul uh, ministru adjunct, se va ajunge la ratificarea Convenției din 1998 mai rapid. Convenția 1998 creează cadrul necesar pentru a oferi protecția împotriva discriminării și a interferenței de către angajator și, de asemenea, a posibilitatea de a avea negocieri colective la nivelul companiilor, libertatea de asociere și întrunire. Convenția OIM a fost și ea abordată în mod progresiv. Însoțim guvernul în toate aceste procese, într-o nouă paradigmă a relațiilor industriale, pentru a asigura de asemenea libertatea de asociere. Avem mai multe proiecte la fața locului, inclusiv un proiect finanțat de către UE, promovarea convențiilor fundamentale, acțiuni de eliminare a discriminării și a muncii, muncii forțate, toate acestea s-au discutat uh, la nivelul întâlnirilor la nivel înalt între UE și Vietnam. În concluzie, aș vrea să vă spun că capitolul uh, de dezvoltare durabilă uh, susține reformele în acest domeniu, analizează progresele făcute în conformitate cu agenda OIM. Angajamentul este clar pentru a face eforturi de ratificare a celorlalte convenții așa cum au făcut-o ceilalți membri ai OIM. OIM salută rolul UE și uh, al guvernului uh, Vietnam care susține uh, această agendă și lupta împotriva încălcării principiilor fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Este o adevărată plăcere pentru mine să dau cuvântul acum domnului Cram, care este expert pe tema drepturilor omului în Vietnam. Vă rog. Mr. Chairman, excellent. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat la această audiere. Astăzi mă voi limita doar la democrație, drepturile omului Uh, și situația um, democrației și a drepturilor omului în contextul uh, acordului de liber schimb. Am să vă vorbesc despre date factuale și apoi am să fac observații și recomandări. Mai întâi faptele. S-a hotărât semnarea unui acord de liber schimb după negocieri îndelungate între UE și Vietnam. Situația drepturilor omului din Vietnam este proastă și s-a înrăutățit în ultimele săptămâni. Observația mea. Există dovezi că democrația îmbunătățește drepturile omului. Și aș vrea să mă refer la o lecție pe care am învățat-o din istorie. Că trebuie să ne gândim la importanța democrației. Procesul de modernizare înseamnă modificări structurale ca să favorizăm democratizarea și apoi se ajunge în etapa consolidării noilor democrații. Un proces de democratizare încununat de succes este cu neputință fără evoluții sociale. Cu alte cuvinte, să existe o societate civilă în adevăratul sens al cuvântului, o, o, societate civilă vibrantă. Și aceasta, la rândul său, promovează drepturile omului. Acordul de liber schimb, precum și acordurile de tipul TPP, CPTT, cer uh, Vietnamului să ratifice convențiile uh, OIM din uh, uh, 98, 87 uh, și toate acestea ar avea un impact asupra situației drepturilor omului și a evoluției lor în Vietnam. Un stat membru UE știe mai bine decât oricare altul ce impact au avut acordurile de la Helsinki din 1975. Asupra dezvoltării societății civile, în anii 70 și 80 în Europa de Est. Și au contribuit semnificativ la situația drepturilor omului din Europa de Est și au permis uh, democratizarea acestor țări după 1989. Dar Considerați că democrația și drepturile omului sunt, sunt suficient de bine uh, incluse în acordul de liber schimb și că acordul de liber schimb avea același impact în Vietnam cum a avut, uh, au avut acordurile la Helsinki în Europa de Est? În mod normal, acordul de liber schimb trebuie să aibă un impact pozitiv din punct de vedere economic asupra cetățenilor din Vietnam. se spune că integrarea pe piețele mondiale a Vietnamului va uh, crește uh, și presiunile exercitate la nivel internațional. Vor... Și în cazul în care Vietnamul ratifică convențiile OIM, atunci Uniunea Europeană va putea să facă mai multe presiuni asupra Vietnamului în timpul negocierilor. Prin urmare, vedeți că există și niște aspecte geopolitice și geostrategice cu acest acord. Acordul de liber schimb poate să ajute Vietnamul să își reducă dependența de marele său vecin. Am ajuns la capitolul recomandări. Toate cele spuse despre Uh, ratificarea convențiilor și despre acordul de liber schimb, mă fac să fac următoarele, mă determină să fac următoarele recomandări. UE trebuie să ceară Vietnamului să ratifice aceste convenții OIM. Și mă bucur să aud că Vietnamului se va cere acest lucru știind că acordul dintre Vietnam și SUA și TTP-ul erau uh, formulate în termeni mai ferm, uh, mai ales la capitolul ratificării convențiilor OIM, atunci ar trebui să ne gândim la declarația primului ministru de pe 7 octombrie, care a spus că Vietnamul va ratifica uh, CCPP-ul în următoarele săptămâni. Vietnamul și Japonia au cerut SUA să se reîntoarcă la masa negocierilor, mai ales a acordului uh, TTP. Ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană are niște șanse foarte mari să convingă Vietnamul să ratifice aceste convenții OIM. Anul acesta i s-a cerut adunării naționale din Vietnam să ratifice cât mai repede cu putință și, dacă se poate, în sesiunea din octombrie aceste convenții. Trebuie ca organizațiile independente ale societății civile trebuie să fie incluse în mecanismul de monitorizare și în uh, grupul de consiliere um, național. O ultimă recomandare. Uniunea Europeană ar trebui să includă un nou mecanism ca să îmbunătățească actualul mecanism de la articolul 17.2 din acordul de liber schimb și la articolul 57 din uh, uh, uh PCA ca să se stipuleze că acordul de liber schimb va fi suspendat în cazul în care Vietnamul nu-și respectă um, obligațiile. Depinde numai de dumneavoastră, e ușor pentru dumneavoastră, adică pentru Uniunea Europeană. Dacă respectați aceste recomandări, societatea civilă va avea mai multă încredere și va sprijini mai cu tărie acolo de liber schimb. Vreau să profit în această ocazie ca să vă vorbesc despre situația deținuților politici din Vietnam. Ar trebui să cereți eliberarea lor și aș vrea să menționez cazul unui deținut uh, uh, eminent care într-o scrisoare recentă pe care a trimis-o, a povestit că el, cum a fost un om de afaceri de succes înainte, sprijină ideea codului de liber schimb și o vede ca pe o, modern, o uh, oportunitate de modernizare a societății uh, uh, vietnamieze și uh, de asemenea o ocazie de a se pune uh, capăt războiului comercial dintre UE și SUA. El deja a făcut 9 ani în închisoare și consideră că niciodată nu a fost un moment mai oportun pentru guvern să uh, uh, facă această schimbare și să îmbrățișeze uh, acest acord de liber schimb. Uh, el a spus că este dispus să facă tot ce cer autoritățile și să poată să fie eliberat. Îmi pare rău, trebuie să vă rog să puneți uh, punct intervenției dumneavoastră. Știu că ați făcut o călătorie lungă, dar mesajul a fost foarte clar. Ms. Anja van Molke, is the head of the environment. Doamna de la programul um, ONU uh, pentru mediu. Uh, for the invitation. Mulțumesc și mulțumesc pentru invitația la Parlamentul European. Suntem o agenție care promovează implementarea dimensiunii de mediu uh, din obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2000, din agenda pentru 2030. Foarte pe scurt descriu ă, activitatea noastră în domeniul comerțului și al mediului, subliniind importanța prevederilor de mediu din acordurile de liber schimb, apoi situația specifică de, a mediului din Vietnam și oportunitățile și provocările care există acolo din punctul nostru de vedere legat de utilizarea ALS și de promovarea ă, mediului înconjurător. Avem un hub pentru mediu și comerț. Vrem să îmbunătățim coerența între uh, politica de mediu și politica comercială la nivel de guvernanță. Ne orientăm în funcție de obiectivele pentru dezvoltarea mileniului, pentru dezvoltarea durabilă, mă scuzați, ținem cont de guvernanță, de noile tehnologii, de lanțurile valorice și de piețele ecologice plus reducerea amprentei de carbon. Legătura dintre mediu și politicile comerciale, inclusiv un acord de liber schimb, care este? Am auzit deja cum s-a spus că, prin definiția sa, liberalizarea comerțului duce la creștere economică și duce la o diferită compoziție a activităților economice care pot pune presiune pe mediu. Deci, acest ALS va avea un rol foarte important să se asigure, de exemplu, că presiunea asupra mediului este minimizată. Instrumentul trebuie utilizat ca fiind un instrument pozitiv pentru mediu, sporind, de exemplu, standardele de mediu în țările partenere și promovând niște politici globale de mediu cu construirea de capacități pentru protejarea mediului. La UN Mediu am creat niște, un toolkit pentru negociatorii din acest domeniu pentru a înțelege mult mai bine care sunt legăturile care apar cu mediul și să susținem implementarea acordurilor de liber schimb și pentru ca comunitățile din comerț și din mediu să se apropie unele de celelalte. Vă pot da diferite exemple despre cum pot fi utilizate prevederile din acordurile de liber schimb pentru a promova obiective de mediu. E vorba de cum putem încorpora mediul în acorduri, cum putem stipula prevederile de mediu, cum putem veni cu uh, prevederi de investiție cu impact major asupra mediului. Ce doresc să spun concret este că mediul e din ce în ce mai important. Un element important din acordurile de liber schimb în general, 85% din toate ALS-urile de până acum au o componentă de mediu. În medie, într-un ALS, apar 60 de prevederi diferite în acordul UE-Vietnam 122. Deci, într-un fel, este un exemplu. Dar asta vine și cu provocări. În contextul specific al acestui acord, doresc să menționez câteva provocări, dar și oportunități. Vietnamul este una dintre țările cu biodiversitatea cea mai mare are 10% din uh, speciile globale de floră și faună, acoperind doar 1% din uh, teritoriul Pământului. Este o țară vulnerabilă la schimbările de mediu, mai ales în ceea ce privește creșterea nivelului mării. Au apărut dezastre naturale care au afectat Vietnamul puternic și există o poluare mare și o problemă cu deșeurile periculoase după industrializarea rapidă dar e și progres în ceea ce privește utilizarea de energii regenerabile și o etapă de phasing out uh, um, în ceea ce privește centralele poluante și ne interesează cum acordul de liber schimb poate promova uh, niște tendințe pozitive, evitându-le pe cele negative. Ministrul adjunct al Vietnamului a menționat deja cadrul de reglementare. Doresc să mă axez și eu pe câteva elemente. Avem strategia de creștere ecologică cu planul de acțiune aferent, lucruri care au fost foarte ambițioase, cu o viziune clară pentru anul 2050. Vietnamul este una dintre primele țări care a introdus un sistem național pentru servicii de mediu și de silvicultură, cu un plan de acțiune pentru implementarea acordului de la Paris. Vietnamul a ratificat de asemenea numeroase convenții de mediu, dar implementarea este o mare provocare, mai ales că Vietnamul este într-un proces de tranziție de la economie slab, mai săracă la una medie. Sunt resurse financiare de la um, acordul pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Care sunt legăturile între politicile de mediu și cele comerciale cu precădere pentru Vietnam? Avem un studiu de impact pentru durabilitate. El a fost executat de Uniunea Europeană în urmă cu câțiva ani. Era vorba de acordul mai amplu ASEAN, dar se aplică multe uh, și aici. E vorba de provocarea ca acordurile acestea comerciale să sporească activitățile economice, rezultând uh, în suprapescuit, uh, poluarea mediului, poluarea apei, făcând ca 80% din toate bolile din Vietnam să apară, de fapt, din cauza poluării apei și din cauza defrișărilor ilegale. Parteneriatul uh, FAR, uh, Flag Partnership, sunt lucruri, este un lucru, de exemplu, foarte important care să ajute Vietnamul. Uh, Totodată, după cum am spus mai devreme, este foarte important să privim și aspectele pozitive de mediu. Se creează capacități productive de bunuri ecologice uh, și se, construiesc servicii de, se oferă servicii de construcție de capacități. Nu o să trec prin toate prevederile uh, câte individuale, vreau să scutesc timpul. Dar vreau să vă spun că acordul de liber schimb este o minunată oportunitate ca Uniunea Europeană să lucreze strâns cu Vietnamul, să creeze tendințe ecologice, să ofere locuri de muncă în verzi, să evite impactul negativ al activităților economice sporite și să susțină uh, implementarea normelor în vigoare. Vrem un dialog cu toate segmentele sociale, inclusiv cu grupurile de mediu. În ultimul rând, ce recomandări am de făcut? Comisia Europeană oferă asistență tehnică și construcție de capacități. Părțile trebuie încurajate să implementeze și obiectivele aspiraționale, căci mai ales capitolul pentru dezvoltare durabilă, e mai degrabă aspirațional decât obligatoriu. Și va fi foarte important să existe și un buget echivalent aspirațiilor, în așa fel încât uh, normele acestea să fie respectate și uh, eforturile să fie accelerate. Și în ultimul rând, de partea ONU, spunem că ajutăm cu mare drag la capitolul implementării oricând se dorește asta. Mulțumesc! Uh, nu în ultimul rând, doamna Eleonora Catela, Senior Advisor la Business Europe. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația de astăzi și pentru că îmi dați uh, oportunitatea ca în numele Business Europe să vă prezint uh, perspectiva sa asupra acestui acord. Business Europe uh, este o organizație de tip uh, umbrelă care reprezintă companii de toate mărimile în 34 de țări unde avem 39 de membri. Noi susținem creșterea și competitivitatea în Europa și tocmai de aceea susținem uh, comerțul echitabil și liber și tocmai de aceea am susținut agenda atât de ambițioasă Uh, pe care a prezentat-o Comisia în ultimii ani și sperăm să putem profita de pe urma uh, eforturilor făcute până acum. Companiile europene au trei motive principale de a susține acest acord. Două dintre ele au de-a face cu contextul strategic și economic și al treilea are de-a face cu acordul în sine. Dacă ne gândim la primul motiv al companiilor europene de a susține acest acord, practic ne gândim la dimensiunea strategică în primul rând. Într-un moment în care comerțul este pus sub semnul întrebării și există tendințe protecționiste, este important ca Uniunea să încerce să își întărească pe cât posibil legăturile cu Asia de Sud-Est, o regiune foarte dinamică, care crește uh, masiv Uh, Vietnamul este o țară tânără, dinamică, cu aproape 100 de milioane de locuitori, o țară cu o creștere uh, constantă în ultimii 5-6 ani, cu o rată foarte bună a creșterii. Uh, Femeiul a estimat această creștere la 6,8%, o cifră de dreptul impresionantă pentru anul trecut. Este un prim acord cu o țară în curs de dezvoltare și sperăm să fie un adevărat exemplu și un pas înainte pentru a avea un acord uh, între regiuni la nivelul ASEAN. După cum spuneam, preferăm acorduri de tip multilateral uh, și dacă acestea nu sunt posibile, atunci uh, acordurile bilaterale reprezintă, bineînțeles, o oportunitate. Un acord la nivel regional ar fi uh, cel mai bun pentru companii, uh, companiile europene, care ar avea reguli mai clare și mai ușor de respectat, cum ar fi, de exemplu, regulile de origine. Pe de altă parte, un alt motiv este cel al concurenței. Vietnamul a, a, a acceptat acorduri comerciale, acorduri pe care le are cu multe țări și, prin urmare, companiile europene vor fi supuse concurenței reprezentate de companii din alte țări. Acordul transpacific merge mai departe, noul acord, deci uh, companiile europene ar fi dezavantajate față de alte companii dacă nu ar exista un acord între cele două părți conținutul acordului acum. Nu am să intru în detalii pentru fiecare capitol în parte, capitole care aduc beneficii companiilor europene, dar am să fac o prezentare mm, pe ansamblu. Ne impresionează în special schema de liberalizare a tarifelor. Avem uh, vârfuri ale tarifelor până la 47% uh, pentru anumite produse acum, și trebuie să ne gândim și la importuri, Vietnamul fiind o sursă importantă de import. N-ar trebui să mai gândim uh, uh, comerțul doar din punctul de vedere al exporturilor, ci și din punctul de vedere al importurilor, atunci când e vorba de produse semi-procesate sau materii uh, prime care intră la noi și după aceea companiile europene le prelucrează. Achizițiile publice reprezintă un capitol foarte important, ă, suntem de acord cu el și ne-am dorit ca și alte țări să facă precum Vietnamul. Vietnam care și-a luat un angajament la nivelul tuturor ministerelor, a entităților publice, ă, cele două orașe principale, multe spitale, Uh, care oferă astfel de achiziții publice. Este o țară care este într-o continuă dezvoltare din punctul de vedere al infrastructurii și companiile europene se vor putea prezenta acum la licitații și la nivelul uh, reprezentanților locali. Avem oportunități în multe uh, domenii de servicii, de asemenea pentru achiziții și în sectorul feroviar, unde este reprezentată compania națională. Un capitol important este cel al companiilor statale. Vietnamul a făcut foarte mult pentru a avea o economie orientată uh, de piață, dar companiile statale sunt în continuare uh, importante și dorim să se facă progrese cu ajutorul FTA-ului. fta ului avem și alte țări unde există o prezență masivă a companiilor statale, deci acesta ar putea fi un model foarte bun și este esențial pentru companiile europene să poată concura pe picior de egalitate cu companiile naționale. Prevederi foarte bune și la drepturile de proprietate intelectuală. Vietnamul a, și-a făcut foarte bine temele în ceea ce privește legislația. Trebuie să vedem acum ce se întâmplă la nivelul implementării. Capitolul uh, TSD, așa cum uh, s-a menționat și aici, s-a vorbit foarte mult despre reformele implementate de Vietnam, cu o foaie de parcurs uh, cu angajamente foarte clare pe această temă. Eu apreciez foarte mult voința Vietnamului legată de implementarea capitolului de dezvoltare durabilă la o întâlnire la nivelul CS, unde se află secretariatul grupului de monitorizare a implementării pe capitolul TSD, s-a dezbătut tocmai această temă având acolo reprezentanți din partea ministerilor competente care doreau să înțeleagă felul în care se monitorizează din partea UE implementarea acestor capitole, cum se poate implica societatea civilă și cum se pot implementa infrastructurile necesare pentru follow-up-ul acestei monitorizări. În concluzie, acordul oferă noi oportunități de creștere pentru Uniunea Europeană și Vietnam și pentru o dezvoltare durabilă. Putem merge acum în direcția ce bun, cea bună cu ajutorul acordului. E mai bine cu acord decât fără acord. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumim experților pentru această perspectivă globală pe care ne-au oferit-o. am uh, avut ocazia să um, ni se prezintă aspecte foarte interesante și acum ajungem la sfârșitul dezbaterii noastre. Am să dau cuvântul în primul rând uh, vicepreședintelui din partea subcomisiei pentru drepturile omului sau nu. Înainte de aceasta sunt întrebări din sală. Nu mai avem timp la dispoziție. Dacă aveți o întrebare foarte concretă către un expert, atunci da, dacă nu, trecem mai departe. Doamna Lockbiller, vă rog. Just to be Mulțumesc. Foarte pe scurt. De data aceasta vorbesc ca raportor AFET cu privire la acordul cu Vietnamul și vă felicit din toată inima. Îi felicit pe cei din Vietnam căci au reușit să obțină o asemenea dezvoltare economică și că au putut garanta dreptul la educație, adăpost, uh, aliment, alimente. Domnule ministru, nu e o contradicție. Dacă îmbunătățiți și drepturile civile și politice, situația va fi și mai bună. Creșterea economică cu respectul drepturilor politice și civile nu sunt lucruri care se contrazic reciproc. Este foarte bine că doamna comisar Malmström s-a întâlnit cu ministrul de afaceri comerciale în iunie din Vietnam, dar deocamdată intenția de a îmbunătăți situația drepturilor omului din Vietnam rămâne ceva pe hârtie, la nivel declarativ. Am ascultat cu atenție, ați spus că e un plan să, e, aveți în plan să ratificați până în noiembrie 2019 celelalte trei convenții OEM. Sper să vă încadrați în timp. Ar fi foarte, foarte bine. Dar, din păcate, situația drepturilor omului din țară este una care se înrăutățește în anumite regiuni. Sunt prizonieri de conștiință care trebuie eliberați. Iar activiștii, blogării pentru drepturile omului sunt în continuare arestați în mod sistematic, bătuți, hăituiți și li se dau sentințe îndelungate pentru faptul că își exercită dreptul la liberă exprimare. Regulile și legile sunt draconiene aici. În ceea ce privește degradarea mediului și poluarea, asta este din cauza unor proiecte de infrastructură neverificate, cu impact grav asupra populației rurale. De exemplu, în 2016, mii de pescari uh, n-au mai avut, n-au putut să-și exercite dreptul după ce apele marine din jurul acestora au fost poluate uh, și stocul de pește a murit din cauza unor uh, polori industriale, în urma unor investiții în regiune. Asta trebuie rezolvată. ALS-ul însă vine cu un efect de pârghie pentru schimbare foarte puternic. Mai mulți eurodeputați, ca să fiu precisă 32, luna trecută au trimis o scrisoare în alte reprezentante Mogherini pentru ca Uniunea Europeană să articuleze o serie de repere clare pentru drepturile omului pe care Vietnamul să le respecte înainte de adoptarea ALS-ului. Acordul de investiții ne îngrijorează și mai tare. Lipsa de obligații pentru drepturile om, respectarea drepturilor omului uh, la nivelul investitorilor ne, este un element uh, prost. Uh, nu sunt mecanisme de monitorizare, nu este mecanism de soluționare a problemelor în cazul în care investițiile afectează negativ drepturile omului. Asta este un cec înalt pentru încălcarea drepturilor omului în contextul acestui acord. Deci, aș face un apel să fie un protocol și o declarație de interpretare care să fie adoptate concomitent pentru ca toate părțile semnatare să respecte drepturile omului. Apoi, e nevoie de un mecanism de monitorizare a societății civile cu implicarea acesteia și un mecanism de soluționare a litigilor în momentul în care investițiile au un impact negativ asupra vieților oamenilor și asupra drepturilor omului. Închei spunând că în momentul în care ONG-urile sunt invitate să, să își exprime opinia, să o facă în mod liber, să aibă acest drept. Sper să transmiteți acest mesaj mai departe, să-l duceți acasă cu dumneavoastră către Comisia pentru Afaceri Externe și pentru Drepturile Omului. Vom monitoriza îndeaproape dacă apar îmbunătățiri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! The ambassador, the new ambassador of Noul ambasador al Vietnamului, foarte pe scurt, un minut, vă rog. Câte minute mă scuzați? Vreau să răspund la întrebările și îngrijorările legate de drepturile omului din Vietnam. Îmi dați 5 minute? Trebuie să încheiem uh, exact la 6 și jumătate. Uh, so, of course you know the, the members, perhaps you can do it all. Îi cunoașteți pe membri și poate că discutați în bilateral. Mulțumesc. Recunosc că situația din Vietnam a drepturilor omului nu este ideală. Mai sunt și probleme, mai sunt probleme și în alte state membre, dar situația nu poate fi descrisă chiar astfel. Ar trebui să avem totuși o abordare echilibrată, recunoscând și progresele, dar și provocările. mă uit la agenda ONU, vreau să spun că Vietnamul nu este una dintre țările unde se încalcă sistematic drepturile omului, așa cum apare în articolul 4. Nu este nici pe lista țărilor care au nevoie de asistență specială, așa cum apare la Consiliul pentru Drepturile Omului la articolul 10 și niciodată n-a s-a dat o rezoluție care să condamne Vietnamul de încălcarea drepturilor omului. Și apoi, la Consiliul pentru Drepturile Omului, Vietnamul accept, a acceptat mai bine de 80% din recomandările statelor membre, inclusiv cele ale, Uniunilor, ale Uniunii Europene. În general, media este pe la de la 35 până la 70%, pentru anumite țări chiar mai puțin. Invităm țările europene să continue să aibă o atitudine constructivă în recomandările pe care le fac. Vă mulțumesc. can have uh, one minute? No. Încă un minut cere domnul ambasador. În bilateral, mai degrabă, spune președintele, vă mulțumesc foarte mult, domnul ambasador, domnule Zahradil. Mr. Chairman, very briefly, as I said before, this is a crucial... După cum am spus la început, este un moment crucial în procesul ratificării. Trebuie însă o discuție deschisă și transparentă pe ambele acorduri cu privire la toate aspectele și capitolele, să ne bazăm pe fapte concrete, pe un schimb deschis de opinii. Sper că acesta a fost unul dintre ele să fim pregătiți să luăm decizii la Consiliu și în Parlament, în așa fel încât să încheiem cu succes acest proces. Eu cred că mediul de afaceri așteaptă asta de la noi, de ambele părți. La ora actuală, Uniunea Europeană are o șansă unică să fie privită ca fiind un actor global în plan comercial într-un moment în care protecționismul crește în mai multe părți ale lumii. S-a spus de mai multe ori, chiar este o oportunitate unică pentru UE. A sosit uh, momentul oportun, nu ne putem permite să ratăm ocazia. Vă mulțumim tare mult. A fost o primă discuție din procesul de ratificare. Am ascultat uh, diferite opinii, am urmărit diferite aspecte, le vom uh, urmări pe mai departe când vom verifica acordul ca să îl și votăm. Și sunt convins că astăzi toată lumea pleacă de aici cu o temă serioasă de casă. Sper că aceasta să fie și dusă la bun sfârșit pentru a avea rezultate pozitive. Mulțumesc tuturor și mulțumesc experților!